Uh, good afternoon, everybody. Uh, welcome to this afternoon. Bună ziua tuturor. Bun venit la reuniunea de astăzi. Vom începe un, vom deschide un al doilea dosar important de această dupămasă cu privire la aprobarea și supravegherea vehiculelor cu două și trei roți. Aș dori să-i urez bun venit domnului raportor Wim van den Uh, care stă chiar lângă mine și aș dori să-i urez bun venit domnului Automotino de la uh, Direcția Generală Întreprinderi. Deci, mulțumesc uh, pentru faptul că de dimineață am vorbit despre tractoare, în după aceasta vom vorbi despre uh, vehicule, măcar rămânem în uh, domeniul mijloacelor de transport. Uh, doamna vicepreședinte Corhola și domnul Tafilides este aici, cred că este raportor din partea grupului GUE și eu sunt raportor din partea grupului meu. Sperăm că și raportorii uh, din partea ALDE și a socialiștilor vor simt în timp în sală, însă între timp cred că ar fi bine să începem dezbaterea noastră și așa cum am făcut de obicei în această Comisie în urma propunerilor, vom începe cu o prezentare a evaluării impactului Comisiei cu privire la această propunere pentru a înțelege în ce direcție merge ea și după aceea raportorul, din câte am înțeles, ne va face o prezentare după intervenția Comisiei. Foarte bine, pentru că avem uh, două diapozitive, uh, două tipuri. Uh, ședința se transmite și pe internet și avem slide-urile, deci cele două tipuri de slide-uri și secretariatul vă poate trimite uh, copii ale slide-urilor. Aș dori să mulțumesc spectatorilor, dar și tuturor celor prezenți în sală, că pot să primească o copie a newsletterului uh, IMCO, care acum uh, are o audiență foarte mare, o mie de persoane o citesc pe, pe internet. Am depășit un record la adresa Deci, uh, spectatorilor de pe internet, internauților și uh, tuturor celor uh, prezenți în sală, bun venit! Am terminat cu reclama în această după masă. Îi dau cuvântul domnului Giacomo Matino, care ne va prezenta evaluarea impactului și contextul general al acestei propuneri foarte importante cu privire la uh, și la vehiculele cu două și trei roți. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor, mulțumesc pentru uh, urarea de bun venit, mulțumesc și că pentru a doua oară în această zi, după ce am uh, discutat de dimineață despre tractoare, ne dați ocazia să discutăm despre uh, quadricicluri și despre vehiculele din categoria L nu aș dori să vă împovărez prea mult cu concepte foarte uh, tehnice, uh, precum cele făcute din această, în această dimineață, însă eu cred că totuși merită să prezentăm întâi contextul general, respectiv faptul că avem o abordare actualizată și coerentă a sistemului european de omologare de tip. Am procedat acest lucru cu mașinile, cu autoturismele, uh, Uh, și cu vehiculele grele. Uh, în această dimineață am uh, vorbit despre de mașinile folosite în agricultură și în domeniul silviculturii și acum începem cu vehiculele de categoria L. Scopul nostru este să simplificăm și să reglementăm mai bine. Aș dori să vă reamintesc și orientările strategice ale grupului CARS 21, fostul grup la nivel înalt CARS 21, Spun fostul pentru că avem un alt grup la nivel înalt. Noi ne propunem să uh, eficientizăm uh, sistemul uh, juridic, dar aș dori să mai subliniez și o diferență față de mașinile folosite în agricultură și în domeniul silviculturii. În acest domeniu, Comisia a considerat că este foarte util să actualizeze cerințele de siguranță mai ales, de mediu, deci de protecția mediului, dar și un nou element pentru omologarea de tip, legislația de omologare de uh, tip în ce privește supravegherea pieței. Aș dori însă înainte, foarte pe scurt, să vă reamintesc care este sfera de aplicare a acestei propuneri și de această dată ne confruntăm cu o provocare foarte importantă, respectiv faptul că gama de produse este foarte diversificată, foarte vastă. Începem uh, de la anumite tipuri de uh, biciclete motorizate, deci pornim de la bicicletele motorizate, până la așa numitele mini-automobile. Automobil, Apoi quadriciclurile, triciclurile și Uh, așa numitele uh, motociclete, de la scutere până la motociclete, unele foarte puternice. E vorba de preocupări care au fost abordate în evaluarea de impact. Foarte pe scurt și e foarte specifică acestui tip de legislație cu privire la omologarea de tip. O reprezintă în primul rând complexitatea uh, sistemului juridic. Evident că obiectivul nostru este să simplificăm cât mai mult uh, lucrurile și să raționalizăm. Faptul că dacă ne uităm la emisii, de exemplu, nivelul de emisii de la acest uh, segment, dacă facem compar, comparația cu totalul, uh, Uh, din domeniul transporturilor. E vorba de o proporție destul de importantă, deși, încă o dată, constatăm o uh, scădere totală generală a uh, emisiilor. În acest domeniu mai există și aspecte legate de securitate. În câteva clipe vom intra în detaliu. De exemplu, faptul că în contextul noilor tehnologii, cadrul juridic actual nu este ideal și, într-adevăr, trebuie să recunosc că e o uh, provocare pentru toată legislația privind omologarea de tip la nivel european, dar mai ales în acest domeniu al uh, quadriciclurilor e o adevărată provocare. Trebuie să ne asigurăm că produsele care uh, folosesc noile tehnologii apar rep repede pe piață dacă se consideră necesar și am inclus acest lucru în uh, impactul de evaluarea de impact și consultarea publică, deci în faza preliminară de pregătire și așa cum am spus chiar la început, tot ce ține de supravegherea pieței, aspecte care sunt uh, uh aspecte comune legislației de uh, omologare de tip, uh, în cazul tractoarelor, datorită calendarului actual, nu am putut să includem o parte din uh, prevederi, pentru că legislația orizontală, noul cadru legislativ, cum e numit, nu era încă dat publicității, însă în acest domeniu, cu mândrie aș dori să vă spun că am uh, depus eforturi tocmai pentru a uh, încorpora transferăm noi la modul coerent prevederile noului cadru legislativ și în această propunere, uh, propunere legislativă. Aș dori să vă mai amintesc și că în ce privește vehiculele din categoria L, e un uh, domeniu cu totul și cu totul uh, deosebit, care uh, stârnește îngrijorarea. Într-adevăr, uh, consumatorii și autoritățile au constatat că Uh, respectarea sau nerespectarea cerințelor de omologare de tip uh, pun uh, probleme și deci am considerat că e foarte important să abordăm și aceste chestiuni. În ceea ce privește structura juridică și uh, obiectivul de simplificare de care vorbeam înainte, în mod coerent, sperăm noi, în coerență cu celelalte propuneri legislative. Facem o propunere de regulament, un act în procedura de codecizie, care urmează să fie combinat cu acte de delegare și cu acte de implementare care acoperă uh, cerințele administrative. Într-adevăr, în acest domeniu, având în vedere că noi propunem să abordăm în uh, amănunt o actualizare a cerințelor tehnice, uh, va fi foarte important să atingem acest obiectiv nu numai pe plan calitativ, ci și din perspectiva calendarului. Deci să ajungem la o finalizare satisfăcătoare a uh, măsurilor de implementare și actelor delegate. Și ne-am dori să avem o abordare în bloc, dacă se poate, un act delegat urmând să se ocupe de uh, cerințele legate de protecția mediului și de performanță, un alt act uh, în legătură cu uh, cerințele de siguranță funcțională și apoi încă o, un act delegat care să se ocupe de cerințele tehnice ale produselor. Acum aș dori să mă refer la elementele importante pentru evaluarea impactului din perspectiva securității. Ar trebui în primul rând să examinăm statisticile în legătură cu accidentele rutiere și cu, uh, deci cu numărul de uh, decese și numărul de răniți. Știm câtă importanță acordă Comisia Europeană și autoritățile europene în general uh, îmbunătățirii siguranței rutiere. Dacă încercăm să Uh, vedem uh, cum stau vehiculele din categoria L. Ne dăm seama că în termen proporțional, din păcate, acest domeniu este domeniul în care au loc foarte multe accidente rutiere, deci atât accidente mortale, cât și accidente cu, uh, răni, cu răniri foarte grave. Mai trebuie și să menționăm că dacă ne uităm la datele statistice, în timp ce alte vehicule în, în domeniul altor vehicule uh, s-a constatat o scădere a accidentelor rutiere în ce privește uh, vehiculele din categoria L, am uh, constatat chiar o creștere a numărului de accidente, din păcate. Și în mod clar, este un domeniu în care Comisia, în propunerea sa, își dorește să atingă un obiectiv uh, ambițios, respectiv ca uh, omologarea de TIF să ducă la o sporire a securității uh, șoselelor europene, care, bineînțeles, depinde și de alți factori, însă vom face tot ce ne stă nouă putere în ce privește omologarea de tip și elementele tehnice pentru a atinge acest obiectiv. Deci să vedem care sunt uh, problemele uh, sau uh, în joc în ce privește evaluarea de impact. În primul rând, evitarea accidentelor, acolo unde intervin caracteristici, caracteristici tehnice ale vehiculelor și apoi atenuarea rănilor, de exemplu efectelor rănilor în cazul unui accident. Și aici putem vorbi de- despre protecție înainte și dacă se poate și după accidentul rutier respectiv. În ce privește uh, practicile comune, ce privește evaluarea de impact, nu există niciun fel de modificare față de cerințele actuale. Apoi, o solicitare de introducere obligatorie a sistemului de frânare anti-lock uh, pentru toate vehiculele cu două roți. Apoi, modularea măsurilor și uh, pentru vehiculele cu o putere mai mare să avem sisteme ABS sau pentru vehiculele cu putere mai mică, posibilitatea de a folosi de asemenea și alte tehnologii existente, precum ce, cele care uh, combină sistemul de frânare cu sistemul uh, manual cu sistemul ABS. Și o altă opțiune, trebuie să ținem cont de faptul că Federația Europeană de producători de vehicule din categoria L, ACEM, de câțiva ani deja, din 2004 încoace, de fapt, s-a angajat să pună la dispoziție aceste uh, sisteme de frânare combinate pe toate modelele de pe piață. Deci, constatăm că există un angajament ferm din partea producătorilor, din partea industriei, care reprezintă o parte importantă, un segment important din piața europeană, dar care nu vizează în primul rând toți producătorii și în al doilea rând mai, mai există și posibilitatea sau faptul că acest angajament voluntar acoperă oferta de aceste, uh, oferta acestor trăsături, care este opțională și deci până la urmă cel care are cuvântul final este consumatorul. Bineînțeles cu diferențe de impact asupra prețului produsului finit. Deci consumatorul poate opta uh, să aleagă aceste trăsături sau nu. Aici uh, aveți subliniate elementele pe care s-a bazat uh, evaluarea de impact în ce privește protecția mediului și Principala sursă de îngrijorare în acest domeniu e că, în termeni absoluți, bineînțeles, impactul acestor vehicule este mult mai mic dacă ne uităm la uh, vehiculele utilitare sau la autoturisme, însă cifrele ne arată și că există o sursă mare de îngrijorare faptul că Uh, gazele poluante, de exemplu monoxidul de carbon și pulberile uh, fine, uh, provin într-adevăr din de la vehiculele din categoria L. Deci în 2020 se pare că dacă vom lua proporția de gaze provenite de la vehiculele din categoria L în comparație cu uh, emisiile totale de hidrocarburi din transport, acest uh, procent va crește tot mai mult și deci, într-adevăr, e o problemă gravă pe care am dorit să o abordăm chiar acum la nivel legislativ. Și în acest sens am făcut și am comandat o serie de studii în acest domeniu. Și pe diapozitiv aici vedeți care sunt măsurile propuse Uh, omologarea de tip, deci măsurile de omologare de tip pentru Euro 3, Euro 4 și Euro 5 în uh, mai multe etape. Aici uh, am procedat ca și în alte texte legislative pentru omologarea de tip. Să, deci am preferat să avem o abordare de tipul pas cu pas obiectivul nostru final fiind ca din 2020 încolo să obținem uh, valori limită pentru vehicule uh, mult mai ecologice și care să fie comparabile cu cele pentru autovehicule. Uh, aș dori să vă mai spun și că în urma evaluării impactului și în urma studiilor care au fost uh, întocmite, s-a considerat necesar sau preferabil să, ca în 2016-2017 să avem un studiu privind uh, efectele asupra mediului înconjurător, tocmai pentru a verifica uh, dacă aceste elemente tehnice caracteristicile tehnice sunt uh, îndeplinite, dar și dacă măsurile, um, măsurile dinainte au uh, fost cu adevărat bine aplicate. Deci, înainte de a ajunge la ultima fază de uh, valori limită, propunem să uh, derulăm acest uh, studiu de, uh, de impact asupra mediului. Aceste măsuri Sigur uh, că se referă la noi uh, vehicule datorită naturii omologării de tip și pentru alte categorii de uh, uh, mijloace de transport s-a discutat uh, pe îndelete această problemă, respectiv cea a emisiilor de dioxid de carbon. În ce privește emisiile de dioxid de carbon, în propunerea noastră noi am încercat să punem o primă bază pentru ca, dacă legiuitorul dorește să facă acest lucru, să intervine ulterior. Dar noi propunem să vedem care este uh, eficiența uh, carburant, a consumului de carburant pentru uh, în ce privește emisiile de dioxid de carbon ale produselor, pentru că eficiența carburanților e măsurată în momentul în momentul omologării de tip. Uh, apoi, noi nu fixăm limite, avem doar valori indicative pentru dioxid de carbon, dar sugerăm cerințe pentru valori indicative în ce privește consumul de carburant al vehiculelor și cred că acest lucru este și în interesul consumatorilor care vor putea primi mai multe informații și care vor putea și compara situația cu alte mijloace de transport atunci când uh, optează pentru un uh, produs sau un altul. Și credem că este o contribuție foarte importantă pentru raționalizarea transportului rutier, mai ales în ce privește măsurile de protecție a mediului. Uh, there were uh, other options in relation to emissions. În ce privește emisiile, uh, mai ales referitor la ciclul de testare care este folosit pentru uh, măsurarea emisiilor, am avut la dispoziție mai multe opțiuni. În urma evaluării impactului, am optat pentru una dintre alternative și dorim să o recomandăm pentru faza finală și ea constă în folosirea unui uh, ciclu de testare unic pentru toate vehiculele de, din categoria L. Deci, considerăm că acest aspect uh, aduce uh, beneficii și pe plan tehnic, dar aduce și o simplificare și o raționalizare a cadrului juridic într-un moment în care se discută atât de mult uh, în ce privește ciclurile de testare și cât sunt de fiabile. E bine, noi considerăm că prin folosirea unui model unic VMTC, care este brevetat la nivel mondial. Aș dori să vă reamintesc că la ONCE, uh, cu implicarea activă a patru factori implicație majori, printre care India, SUA, și alte părți uh, interesante pentru a ajunge la o, o reglementare tehnică mondială în ce privește testarea, avem de câștigat dacă folosim uh, acest uh, tip de testare. Sigur că nu vom fixa praguri limite, sigur că fiecare autoritate de reglementare va, menta, va opta pentru posibilitatea de a-și stabili propriile valorile limită, dar această opțiune de a folosi un, un standard cât de uniformizat la nivel mondial ar fi un, un avantaj pentru noi. Slide, please. Again, with an impact on... Următorul slide, vă rog, privind impactul asupra mediului înconjurător. Ceea ce noi considerăm că este important este faptul că performanțele motorului în raport cu impactul asupra mediului nu depind doar de omologarea de tip, ci de întreg ciclul de viață al produsului respectiv. Deci trebuie să fie legat de ciclul de viață al produsului respectiv. Lucru care constituie o provocare majoră. Am luat în calcul mai multe opțiuni în evaluarea de impact. Am avut cele mai bune abordări în, privir, în privința condițiilor de durabilitate și am ajuns la concluzia că modularea acestor condiții de durabilitate trebuie să se bazeze pe categoria de produs la care se aplică acestea. Aceasta ar fi cea mai bună abordare. Trecem la măsurile privind construcția de vehicule, producția de vehicule și acestea sunt legate de efectele asupra mediului și acestea sunt așa numitele OBD, On-Board Diagnostics. Opțiunile pe care le-am avut aici, care au fost luate în considerare, au fost uh, neintroducerea sistemelor OBD și sau accesul la informații privind reparațiile și aplicarea sistemelor OBD și accesul la uh, informații cu privire la întreținere și reparare echivalente cu autoturismele. Aici dorim din nou să facem propuneri care să fie proporționate în ceea ce privește rezultatele, dar în același timp și în ceea ce privește costurile. Nu, spuneți pe românește, parcă sau ce. Așadar, dați-mi voi acum să mă apropii de concluziile acestei prezentări PowerPoint. Caracteristicile la care, pe care le-am vizat în această în acest regula, regulament vizează supravegherea piețelor, dimensiunea supravegherea piețelor, montarea obligatorie a sistemelor ABS și aici să facem diferența între sistemele manuale și anti-lock, restricționarea performanțelor motorului, astfel încât autoritățile competente să poată restricționa aceste performanțe la 74 de kW. Acestea sunt și limitele care au fost uh, folosite de Franța și care au stârnit reacții controversate, dar în rezumat putem ajunge la concluzia că plusul de valoare în ceea ce privește siguranța recomandă ca această dispoziție să fie menținută și în cele din urmă recategorizirea vehiculului și aici aș dori să vă reamintesc că legislația actuală vorbește despre o anumită categorie, de exemplu mini mini, mini vehiculele și coadurile și aici trebuie să raționalizăm pentru a putea face diferențierea cu scopul de a viza într-o manieră mai precisă dispozițiile și condițiile de care avem nevoie și pe care le propunem pentru respectivele produse. Recategorisirea așadar este un element important și ajung astfel la ultimul slide care practic uh, vă prezintă consecințele valorii de impact și toate dimensiunile pe care le-am subliniat în cursul prezentării, introducerea obligatorie a unui sistem de diagnoză on-board, simplu, cuplat cu informațiile legate de, cu accesul la informații legate de întreținere și reparație, o abordare pas cu pas a condițiilor obligatorii cu privire la impactul asupra mediului, folosim, bineînțeles, o terminologie similară cu cea a autovehiculelor, Euro 3, Euro 4, Euro 5 și pentru motociclete Deci pentru motociclete, cum este cazul în Franța, de exemplu, folosim Euro 4, Euro 5 și chiar și Euro 6 apoi folosirea unui ciclu de teste de laborator unic și montarea obligatorie a caracteristicii Automatic Headlamp On, adică aprinderea automată a fazei de întâlnire. Știți foarte bine că unii dintre dumneavoastră vă amintesc, își amintesc această discuție pe care am avut-o cu privire la autoturisme, introducerea acestei caracteristici și la vehiculele din categoria L va fi de natură a ameliora multe probleme. Știu, domnule președinte, că am profitat din plin de timpul care mi-a fost alocat Vă mulțumesc că mi-ați dat această posibilitate și vă mulțumesc pentru atenție, încurajându-vă în același timp să-mi adresați întrebări. Eu sunt cel care vă mulțumește. Aveam o oră și un sfert alocată pentru această discuție și e clar că am primit multe elemente noi și interesante cu prezentarea, odată cu prezentarea dumneavoastră. Înainte să plecați, am observat că ne-ați dat un uh, set de documente în care exista o serie de diagrame și mă întreb câți, câte persoane din uh, sală au înțeles care este diferența dintre Combined Brake System și Anti-Lock Brake System. Am înțeles că se vorbește atât despre dificultăți administrative cât și despre problema costurilor. Poate ați putea reveni la aceste slide-uri astfel încât să ne explicați ce anume înseamnă aceste detalii tehnice. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să mergeți la slide-ul 29. Iată-l. Aveți aici o schemă a diferitelor tipuri de sisteme de frânare. În partea din stângă aveți sistemul convențional de frânare, unde în cazul motocicletelor avem un mâner pe ghidon care frânează, care înseamnă frâna față și un tambur în spate pentru frâna din spate și acest sistem este separat de circuite care sunt independente. Este o tehnologie bine cunoscută. Se știe prea bine că se pot combina aceste elemente astfel încât să obținem un sistem în care pentru acționarea frânei de spate se poate acționa frâna față, astfel încă, deci practic avem un circuit care combină cele două frâne în momentul acționării pedalei. O altă trăsătură avansată a sistemului combinat este următoarea. Folosind oricare dintre cele două frâne, față sau spate, puteți maximiza efectul de frânare, însemnând că cu oricare dintre cele două frâne puteți frâna atât roata din față cât și roata din spate. Schema, sper eu, este suficient de clară. Practic asta înseamnă sistemul combinat de frânare. Înseamnă că prin folosirea uneia dintre frâne, fie a mânerului, față sau a pedalei pentru frâna din spate, puteți acționa atât frâna de la roata din față, cât și frâna de la roata din spate. Iar la următorul slide, vedeți aici, trecem la sistemul ABS, anti-lock. care conține un tablou electronic care, în funcție de o serie de parametri, activează și acționează atât frâna din față cât și frâna din spate, lucru care este practic decis de acel sistem, plus valoarea acestui sistem față de sistemul combinat este funcția anti-lock, anti blocare, ceea ce înseamnă că sistemul va funcționa de așa natură așa cum se știe prea bine de la autoturisme, încât va detecta dacă una sau două sau chiar amândouă roțile se blochează și moderează forța aplicată de sistemul de frânare pentru a menține stabilitatea vehiculului și pentru a maximiza efectul de frânare. Aceasta este practic diferența dintre cele două sisteme cel combinat și sistemul ABS. Și dacă mergem pe următorul slide, nu cred că asta este totul. În evaluarea noastră de impact, evaluarea noastră de impact am analizat să vedem dacă folosirea acestui sistem tehnologic avansat este uh, de dorit, dacă da, în ce măsură și uh, pentru ce categorii de produse. Concluzia la care am ajuns, concluzia pe care am considerat-o, sau abordarea pe care am considerat-o cea mai adecvată, este cea pe care o propunem în text. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru aceste explicații, mulți oameni ne privesc și cu siguranță vom mai avea discuții pe această temă. Mulțumesc foarte mult. Acum, domnule Van de Camp, Doriți să vă faceți prezentarea acum, după care să avem o rundă de întrebări și de răspunsuri? Este o idee excelentă, domnule președinte. Și dumneavoastră aveți o, o prezentare cu mai multe slide-uri. Deci, am onoarea să vă dau cuvântul, după care deschidem runda de întrebări către comisie. Eh, meneer voorzitter, dank u zeer. Ik weet even niet wie mijn slides eh, bedient. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, am uh, pregătit uh, prezentarea mea și îl rog pe tehnician să pună slide-urile în ordine. Domnul președinte, nu știam dacă era normal ca raportorul să facă o prezentare foarte lungă. Dacă nu e așa, o voi da eu primul exemplu în această masă. Va fi o adevărată inovație. Aș dori, în primul rând, să spun că, în calitate de raportor, sprijin această dorință de a îmbunătăți și de a simplifica cadrul legislativ. Ne pregătim pentru Crăciun deja, luminițele sunt minunate în sală. Raportorul din umbră, doamna Rule, e de acord uh, cu mine că, într-adevăr, ne dorim să reducem cât mai mult emisiile de gaze poluante. Tocmai s-a spus că vehiculele cu două roți uh, emit foarte multe gaze poluante. Uh, se aprind din nou luminile, s-a terminat perioada sărbătorilor. Nu se poate să stingem lumina în sală, vă rog. Mulțumesc. E mai bine așa. Și în ce privește securitatea, securitatea este foarte importantă și ea, bineînțeles, din perspectiva Comisiei, În fiecare an mor 5200 uh, de persoane în accidente rutiere. Sper că toată lumea e de acord că e îngrozitor când uh, se, când, uh, când se prăbușește un avion niciodată numărul victimelor nu este atât de ridicat. Deci, întrebarea mea pe care aș adresa-o comisiei este să vedem dacă putem să uh, uh, obținem o mai bună defalcare a acestor uh, cifre privind accidentele, pentru că s-au uh, grupat uh, toate accidentele în uh, această categorie comună, accidentele din Danemarca, din Sardinia, de exemplu. Sigur, recunoaștem că uh, această cifră este foarte impresionantă, însă am dorit să avem o defalcare, de exemplu, pe țări sau pe tip de accidente. E foarte important și pentru pentru regulamentul pe care îl vom întocmi, pentru că avem nevoie de noi posibilități folosind și mai bine noutățile tehnologice. Aș dori să revin și la importanța economică foarte mare a acestor vehicule cu două roți din Europa. Cifra de afaceri pentru acest domeniu este de 34 de miliarde de euro, 150 de mii de persoane sunt angajate în acest sector, dintre care 25 de mii în uh, industria de uh, uh, producătoare. Sigur, pentru ATV-uri, cifra nu e așa de impresionantă, dar totuși 12.000 de persoane lucrează, iar pentru mini-automobile E vorba de 340.000 de uh, mașini care și în această industrie sunt angajate 20.000 de angajați. Observați că există mai mult de 800.000 de companii în acest domeniu în Europa, care fabrică deci uh, vehicule cu două roți cu o cifră medie de afaceri de 8 milioane de euro. Iar 80% din uh, această industrie se află în șase state membre, în Italia, Regatul Unit, Germania, Franța, Spania și Austria. care sunt punctele controversate și uh, de care vom discuta și în această dupămasă, fără îndoială. Comisia Europeană dorește să dea publicității regulamentul în 1 uh, ianuarie 2013, iar pentru noi această dată este extrem de ambițioasă. Și de altfel am dorit ca Comisia să ne aducă câteva lămuriri suplimentare în legătură cu acest calendar, pentru că există reglementări care ar trebui să fie finalizate în uh, cursul anului 2012, pentru ca regulamentul să intre în vigoare în 2013. Uh, și deci mă întreb dacă cu adevărat uh, vom fi gata la această dată. Și de aceea aș dori să atrag atenția tuturor, inclusiv raporturilor din umbră, în legătură cu legătura între acest regulament și alte directive sau alte regulamente care sunt în vizorul nostru și care vizează securitatea, securitatea și siguranța rutieră, dar și din uh, perspectiva timpului necesar uh, pentru uh, inspecții, pentru testări și pentru omologarea de tip. Cred că ar fi foarte util ca noi, legiuitorii, să facem această legătură între diversele reglementări și regulamente în vigoare. În calitate de raportor, intenționez uh, să fac uh, câteva deplasări împreună cu raportorii din umbră și sper că colegii vor fi de acord și mă vor uh, însoți. În 28 ianuarie o să mergem la Lelistat, în regatul țărilor de jos. De asemenea, vom merge la Essen, în Rhineland, în Essen, iar din 23 până în 25 februarie o să mergem în Italia, unde vom vizita trei fabrici, dintre care una japoneză, Ducati, Piaggio și Yamaha. Acum uh, o să vă prezint calendarul. V-am spus deja că că acest calendar va fi foarte încărcat și foarte strâns pentru Parlament, dar eu îmi păstrez optimismul și cred că uh, legislația, activitatea legislativă nu ar trebui să uh, dureze prea mult pentru faza de elaborare și voi face tot ce îmi stă în putință mie și uh, raportorilor din umbră pentru a respecta acest calendar ambițios. Am terminat, deci. Domnule președinte, Uh, pentru a conchide și vă rog dacă se poate să facem lumină în sală. Președintele îl întrerupe pe vorbitor. Se pare că persoanele care urmăresc uh, ședința noastră pe internet uh, au văzut doar luminițele uh, care refle- se reflectă pe cești în sală și nu au avut acces și la uh, slide-uri. Deci dacă dorește cineva o copie a prezentării, eu putem trimite prin interes. Deci prin internet. Raportorul, aș dori să pun câteva întrebări în atenția Comisiei. După ce am uh, ascultat prezentarea Comisiei, trebuie să spun că nu am înțeles foarte bine care sunt categoriile care nu intră în sfera de aplicare. Uh, din câte am înțeles eu, coadurile sau cel puțin anumite tipuri de coaduri nu figurează în propunerea Comisiei. De asemenea, am mai constatat și că bicicletele electrice, de exemplu, fac parte din uh, această propunere. Bineînțeles că reprezintă o provocare pentru Europa, pentru uh, societatea noastră, uh, mă refer la bicicletele electrice, dar aș dori să știu cum au uh, sosit aceste biciclete uh, electrice în text și cum de vadurile nu fac parte. Apoi, în legătură cu numărul de morți în accidentele rutiere, am pus deja întrebarea și aș dori să ni se furnizeze și informații în legătură cu cheltuielile legate de implementarea sistemului ABS, care știm că sunt foarte ridicate în prezent, însă probabil că prin uh, producția de masă aceste costuri vor scădea. Deci aș dori să știu cât costă sistemul ABS. Iată, domnule președinte, care sunt întrebările pe care doresc să le adresez comisiei. Vă mulțumesc. Cu privire la Uh, vehiculele care nu sunt în uh, sfera de aplicare. În mapa dumneavoastră mai aveți uh, un slide foarte interesant cu multe poze interesante care probabil că vă răspunde la întrebare. Dar poate doriți să mai puneți întrebarea încă o dată comisiei. Trebuie să subliniem că vehiculele care sunt proiectate pentru folosirea în afara șoselelor reprezintă o categorie specială de vehicule. Această intervenție a fost extrem de utilă. Vă propun deci, să începem uh, runda de întrebări din partea raportorilor din umbră, dar, uh, din păcate, nu sunt foarte mulți în uh, sală. Din partea socialiștilor nu este nimeni, dar totuși doamna Rule este în sală și deci îi dau întâi, întâi cuvântul și eventual după aceea voi interveni eu pentru o întrebare sau două și după aceea doamna Corhola. Doamna Rule. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc raportorului și, bineînțeles, și comisiei pentru toate aceste informații care ne permit să intrăm bine în acest subiect. Fără acestea ar fi fost dificil să vorbim despre așa o temă tehnică. Întrebarea mea viza întrebarea pe care chiar dumneavoastră ați pus-o. Ați vorbit despre stakeholder, despre actori implicați și dumneavoastră sunteți un actor implicat și uh, ați întrebat despre tipurile care sunt vizate și tipurile care nu sunt vizate și nu pare să fie foarte clar. Citesc explicațiile dumneavoastră dar poate că ați putea să reluați explicațiile oral ca să vedem de ce anumite tipuri nu sunt incluse în acest tabel, pentru că atunci când vorbim de simplificări, uh, excepțiile nu fac decât să complice lucrurile și asta este întrebarea mea principală. Mulțumesc. Um, Mr. Corhola, next, and then I'll perhaps make one or two summary remarks also. Doamna Corhola, după care eu o să fac una sau două observații. Some um, comments and question my, my... Am câteva observații și câteva întrebări. Prima mea întrebare e retorică. Uh, e, sunt uh, uh în sală persoane care uh, circulă cu motocicletele, dacă sunt uh, printre legiuitori persoane care circulă cu motocicletele, sunt uh, motocicliști și dacă știu din experiență care sunt problemele cele mai importante. Întrebarea cheie este dacă aceste măsuri au ceva de a face uh, uh cu uh, siguranța sporită. Din câte am înțeles eu, am auzit că motocicliștii sunt foarte îngrijorați în legătură cu propunerea noastră, pentru că se pare că nu numai că este foarte scumpă, dar și nici măcar nu aduce beneficii din punctul de vedere al securității. Deci e o investiție păguboasă. Și dacă nu o optimizăm puțin, rezultatele nu vor fi cele scontate. Aș putea să vă dau un exemplu acest sistem ABS obligatoriu și mai ales OBD, uh, acest diagnostic la bord, mă întreb ce fel de consecințe aceste măsuri ar putea avea. Vor fi noi limite cu privire la emisiile, noi cerințe pentru rezervoare, uh, noi cerințe pentru uh, concepția volanului, însă ce care sunt implicațiile. Mă întreb dacă vom veni cu noi uh, restricții și, în consecință, am putea menționa creșterea prețului la motociclete, având în vedere noile cerințe obligatorii, dar și având în vedere costurile legate de testare. Unii spun că E vorba de 4 miliarde de euro pe o perioadă de 10 ani, ceea ce ar duce la un monopoliz o monopolizare sau un monopol pentru uh, piața de întreținere după aceea. Pentru că aprobarea, costurile de aprobare și de testare sunt mult prea ridicate pentru companiile producătoare și ar fi o... Uh, am ajunge în faza terminală pentru consumatori. Mie îmi plac bărbații și Cred că în spatele fiecărui, uh, uh, în fiecare bărbat există un mic inginer care dorește să își optimizeze, își optimizeze felul în care îi funcționează corabia și mașina. Mă întreb dacă această afacere nu e puțin riscantă. Chiar credeți? Credeți că e o propunere riscantă sau nu? Ar trebui, nu ar trebui oare să evaluăm mai mult consecințele unor astfel de măsuri? Pentru că le-am, pur și simplu i-am privat pe bărbați de un hobby, de pasiunile lor. Nu v-ați gândit la ce mare frustrare ar fi pentru bărbați. De ce să îi uh, privăm de acest hobby dacă nu le dăm nimic în schimb, dacă nu venim cu niciun fel de îmbunătățire, pentru că nu obținem siguranță mai mare? Iată preocuparea mea și sunt gata să discut despre acest subiect și să vin cu uh, amendamente la această propunere. Mulțumim! Hai, Heidi! Întrebarea legată de siguranță, la ea poate ar putea reveni Comisia, cu mai multe detalii, dar statisticile arată cât se poate de clar că accidentele de motocicletă sunt cele mai mortale pe străzile noastre și multe dintre acestea au loc, în special în uh, grupele tine, în grupele de vârstă ale tinerilor, bărbați tineri. Și cred că ar fi bine dacă am înțelege că hobby-urile, nu trebuie să fie neapărat mortale. Comisia ar trebui să se asigure că standardele de emisii să fie mai stricte la nivel mondial. În India, de exemplu, ați văzut că se circulă foarte mult pe motociclete și acest lucru are efecte extraordinare asupra mediului. Ar fi extraordinar dacă am avea aceleași standarde peste tot în lume și dacă am putea aplica o anumită presiune pe anumite state membre. Ar fi un pas extraordinar într-o direcție bună. Mulțumesc! Um, uh, perhaps, uh, uh, so I'm, I'm just putting on my hat as, as seamlessly as the shadow rapporteur for my group on this proposal. Uh... Aș dori să reiau câteva dintre punctele pe care le-am subliniat azi dimineață, ca să fim consecvenți. Primul se referă la piesele de schimb, după cum spunea și Rita. Și când am vorbit despre propunerea privind autoturismele, și rog pe Ita să ia notă aici, suntem mulțumiți de faptul că există o, o, un cadru comun pentru omologarea de tip. Se testează aceste piese astfel încât să, se asigure, să ne asigurăm că ele nu se deteriorează prin uz. Există însă o nesiguranță crescândă printre producătorii de piese de schimb în diferite țări, pentru că ei nu mai pot să vândă anumite piese pe niște piețe care în trecut erau înfloritoare. Și cred că este posibil ca în acest cadru să putem permite uh, ca un astfel de proces să se producă. În ceea ce privește disponibilitatea informațiilor tehnice, cred că acest lucru este crucial, mai ales pentru că vorbim despre vehicule relativ ieftine, ieftine care pot fi reparate local sau în ateliere mici. Și aici este important să avem coduri tehnice, în special pentru motocicletele ușoare. Și odată ce informațiile acestea sunt disponibile într-un format utilizabil, nu va mai fi nevoie să, să cumpărăm software-uri foarte scumpe pentru a le putea înțelege și folosi. Asta voiam să spun și apoi în ceea ce privește chestiunile importante legate de motociclete, vă pot spune că am fost cât se poate de mulțumit de evaluarea de impact efectuată de comisie, în care se spune că nu se propune o limitare a puterii motoarelor motocicletelor. Nu există dovezi, rezultă că o astfel de măsură ar reduce numărul de accidente în care sunt implicați motocicliștii. Cred că acest lucru este important, pentru că putem să-i asigurăm pe oamenii care sunt implicați în această lună, lume a motocicletelor că acest lucru nu se va întâmpla. În ceea ce privește siguranța, ați ridicat câteva aspecte importante vis-a-vis -vis de ce tipuri de motociclete vor avea sistemul ABS și care vor avea sistemul combinat și care sunt criteriile folosite pentru a departaja între aceste tipuri, care este impactul asupra costurilor și așa mai departe. Cred că întrebarea mai largă la care v-ați putea probabil referi este următoarea. În ceea ce privește mortalitatea în rândul motocicliștilor cu care asculte cineva ceea ce, nu ce spun? De fapt, sunt punctele pe care chiar dumneavoastră le-ați enunțat. Deci, revenind la accidente și la accidentele soldate cu moartea, care este corelarea între pierderea controlului ca urmare a incapacității de frânare și cazurile mortale? Pentru că acest lucru va influența, răspunsul la această întrebare va influența măsurile pe care noi trebuie să le adoptăm. Și în ceea ce privește îmbunătățirea siguranței rutiere, trebuie să înțelegem că există o, o, o legătură între cele două elemente. Pentru că dacă motocicleta din punct de vedere tehnic nu poate să efectueze o frânare tehnologică avansată, atunci îi cerem motociclistului să compenseze pentru această lipsă. Eu unul nu sunt motociclist, dar uh, cunosc problema de la mașini. Cred că este o problemă cât se poate de importantă, care vizează și costurile vehiculului și auto- accesibilitatea respectivului vehicul. Dacă ți avea mai multe informații cu privire la această temă, ar fi foarte utile. Am analizat evaluarea de impact pentru a obține informații de aici și, într-adevăr, informațiile pe care le-ați dat sunt cuprinzătoare, dar uh, răspunsul nu mi s-a deslușit imediat. Ultimul lucru pe care aș dori să-l știu este din nou legat de siguranță. Au, fost, au existat multe îngrijorări justificate cu privire la siguranța autovehiculelor ușoare. S-au publicat teste de accident efectuate cu astfel de mașini, spre deosebire de mașinile mai grele, și rezultatele au fost mult mai slabe. Au circulat tot felul de povești despre accidente grave în care au fost implicate astfel de vehicule. Ați putea să ne explicați care este natura construcției acestora? Pentru că e clar că e diferită de a motocicletelor. Ce implicații are construcția acestora asupra siguranței, spre deosebire de natura construcției motocicletelor. Aș dori să vă referiți la toate aceste puncte, aș, v-aș fi foarte recunoscător. Doamna Gepla, domnul Kreutzmann au venit printre noi. Dacă altcineva mai are întrebări pentru comisie în această primă rundă de întrebări și răspunsuri. Dacă nu, vă rog, vă invit să îmi răspundeți la întrebările pe care vi le-am adresat. Haideți să vedem ce spune Comisia. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to those who have uh, presented. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, tuturor celor care ne-au pus întrebări. Aș dori să mă refer să răspund la aceste întrebări în ordinea în care ne-au fost adresate. Aș dori să mă refer la un aspect care a fost evocat de uh, mai mulți deputați, uh, aspectul legat de sfera de aplicare. Din punct de vedere tehnic, putem folosi într-adevăr uh, slide-urile și deci vă sugerez să revenim puțin la uh, diapozitivul 20 care sintetizează sau ne arată ce nu intră în sfera de aplicare a acestei propuneri. În sfera de aplicare a acestei propuneri nu intră vehiculele care sunt, folos- sunt uh, destinate exclusiv controlului de către pietoni, apoi vehicule care sunt uh, destinate folosirii în afara uh, sau competițiilor, concursurilor în afara șoselelor. E o abordare similară cu cea existentă. Într-adevăr, uh, mașini folosite în domeniul agricol și uh, silvicol, pentru că aceste mașini sunt acoperite de altă propunere. Voi reveni poate uh, cu câteva observații în legătură cu uh, coadurile și cu ATV-urile și apoi aceste uh, um, mașini care se numesc uh, mașini care se echilibrează singure, motociclete cu sau mot, uh, uh, biciclete motorizate, poate că cunoașteți modelul Segway cu putere mică și vehicule care nu sunt echipate cel puțin cu un nu sunt echipate cel puțin cu o șa. Au mai fost întrebări interesante. De ce se face referire la ciclurile electrice? Noi am inclus aceste cicluri electrice până la, cu puterea de până la 1 kW și cu viteza de până la 25 de km pe oră. Dacă ne uităm la cifre, ne dăm seama că a fost o adevărată explozie acestor vehicule pe piață, care sunt integrate în mare măsură, în sens general, de exemplu, în trafic și în orice caz, deci circulăm paralel cu uh, autovehiculele, inclusiv cu uh, pietonii de exemplu, în țările în care bicicletele motorizate folosesc uh, trotuarul pentru pietoni sau uh, pistele de biciclete, diferența de viteză este atât de mare încât sigur că s-ar putea să pună, printre alte, și probleme de siguranță. Și acesta este, deci, motivul principal pentru care am inclus, ceea ce nu este cazul cu, uh, în ce privește legislația actuală, aceste, uh, uh, aceste ci, quadricicluri motorizate. O altă întrebare viza uh, coadurile și ATV-urile. Cred că aici trebuie să facem o, o distinție, pentru că, în primul rând, legislația actuală, așa cum am spus la început, le pune în aceeași categorie ca și quadriciclurile și alte produse. Noi considerăm însă că e vorba de produse specifice și quadrurile, mai ales în anumite țări, sunt folosite tot mai mult uh, ca motociclete, sunt folosite tot mai mult pe șosele și chiar în uh, zonele urbane câteodată. Simplific puțin, dar am putea spune că sunt folosite ca vehicule de divertisment pe șosele. Și deci pun aceleași probleme de siguranță, de securitate și de emisii, ca și motocicletele. Trebuie să recunoaștem într-adevăr că anumite eh, quadricicluri sau eh, aceste ATV-uri sunt eh, destinate folosirii de către agricultură și ar trebui să fie folosite doar în afara șoselelor. Și cred că ar fi foarte important ca prin cooperare prin uh, amendare la amendamente la, aceste, uh, la această propunere legislativă, dar și la uh, propunerea cu privire la tractoarele agricole sau silvicole, am putea găsi o soluție pentru a aborda aceste cuadruri și ATV-uri care sunt folo- destinate folosirii în afara șoselelor și care nu intră în sfera de aplicare a acestei propuneri. Apropo, aș dori să vă reamintesc că e vorba de un număr destul de limitat pentru aceste quadricicluri uh, ATV-uri. Uh, în acest domeniu se poate aplica și o uh, aprobare națională. Trebuie să facem un studiu costuri-beneficii pentru a vedea dacă într-adevăr există valoare adăugată pentru producători să aibă noi omologări de tip față de cele existente la nivel național. Cealaltă chestiune care a revenit uh, în mai multe întrebări. O reprezintă propunerea cu privire la sistemele uh, ABT și antilo, uh, sistemele de frânare antiloc și dacă am putea avea o dezbatere în legătură cu granița între cele două sisteme. În primul rând, din perspectiva costurilor, noi avem costuri foarte diferite în analiza pe care am făcut-o pentru uh, sistemul ABS în primul rând. Trebuie să recunosc că în caz, chiar pentru sistemul ABS există produse, eu mă refer la sistemul anti-lock braking, în care există caracteristici foarte diferite pentru aceste sisteme ABS. Deci, uh, gama poate varia de la 50 până la ordinul câtorva sute de euro. Bineînțeles că însă trebuie să ținem cont și de alte considerente, de exemplu costurile uh, producătorilor pe care producătorii trebuie să le suporte ori pentru a adopta, măsu- uh, pentru a adopta modele noi pentru a respecta aceste noi cerințe. Deci, elementul cel mai pertinent de care trebuie să ținem cont aici nu ar fi costul, ci pro produsul în sine și uh, proporția. Și dacă ne uităm la uh, care ar fi beneficiul măsurilor și la evaluarea de impact, constatăm că proporția costuri-beneficii este de ordinul de 1 la 3. Deci beneficiile estimate vor fi de trei ori mai mari decât costurile. Și aș dori să profit de ocazie pentru a răspunde la o altă ocazie. Într-adevăr, de la altă întrebare, într-adevăr suntem convinși că în ciuda unor costuri suplimentare marginale, Mm, avantajele instalării acestor uh, echipamente în ce privește securitatea și siguranța sunt într-adevăr foarte ridicate, pentru că mai trebuie să ținem cont de un aspect. Ne-am, am avut acces la o gamă foarte mare de studii, mai ales uh, în ce privește accidentele pentru vehiculele cu două roți, dar și accidentele în general. Factorul uman e foarte important în uh, producerea acestor accidente. Iar factorul uman este cel care determină faptul că într-o situație de urgență, de exemplu, sper că nimeni nu a fost confruntat sau uh, să fie confruntat, dar în orice caz Uh, avem tendința să punem frână foarte brusc, ceea ce duce la pierderea controlului uh, autovehicului uh, din diverse motive. Se aplică acest lucru pentru autoturisme, dar și mai valabil pentru vehiculele cu două roți. Deci, se pare că 6.000 de vieți umane ar putea fi salvate pe o perioadă de 10 ani doar prin folosirea acestor uh, noi uh, echipamente și mai ales dacă ne gândim la mediul urban, am putea evita și rănirile care costă foarte mult uh, societatea dincolo de uh, costurile individuale personale și deci trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte. Foarte repede, sigur că nu doresc să vă ropesc prea, ropesc prea mult timp, însă aș dori să mă refer și la celelalte întrebări care mi-au fost adresate una în ce privește uh, componentele, piesele de schimb. Într-adevăr, în ce privește abordarea cu privire la piesele de schimb, noi considerăm că abordarea noastră e coerentă cu propunerea pentru uh, celelalte texte legislative de omologare de tip, directiva cadru pentru autoturism, autoturisme și, de asemenea, ce am discutat de dimineață, tractoarele agricole și silvicole. În ce privește normele de emisii, cred că trebuie să dăm dovadă de realism. În cel mai bun caz, și deja e un obiectiv ambițios, am putea atinge o abordare comună de testare cu pentru o valoare limită. Sigur, e un obiectiv ambițios, dar în mod inevitabil, dacă începem negocierile la nivel mondial, având în vedere celelalte regiuni uh, de pe glob care nu sunt la fel de avansate ca noi, ar trebui să facem compromisuri, uh, mai ales la nivel european în ce privește emisiile, uh, compromisuri pe care nu cred că suntem dispuși să le facem. Am dori, deci, să ridicăm ștacheta cât mai sus, să fim în prima linie a cerințelor cu privire la emisii în domeniul transportului rutier. A mai fost o întrebare anti-tampering și personalizarea. Într-adevăr, că ne place sau nu, ne confruntăm deja cu produse tot mai complexe. Produse în care controlul electronic uh, Și deci aceste uh, echipamente electronice riscă să submineze atât uh, securitatea cât și uh, controlul asupra vehiculului. Sigur că ar fi într-adevăr o plăcere. Să nu uităm că e o plăcere să mergi cu motocicleta. Aș dori să profit de ocazie pentru a o asigura pe doamna deputat că nu numai că am avut uh, o mm, consultare cu părți uh, implicate, inclusiv cu motocicliștii. Cu, în serviciile noastre avem motocicliști și eu sunt motociclist, uh, chiar dacă nu merg cu motocicleta, decât în weekend. Însă aș dori să spun că toate aceste chestiuni în legătură cu anti-tampering sunt într-adevăr foarte importante pentru a ne asigura că pe toată durata pe toată perioada de viață a produsului, deci să ne uh, asigurăm că produsul a fost uh, conceput uh, ca să fie la cele mai ridicate norme uh, până la finalul vieții. Sper că am răspuns la toate întrebările și vă mulțumesc pentru atenție. Uh, Mulțumim foarte mult pentru aceste uh, explicații. Uh, sper să ne puteți uh, transmite prezentările pentru că am dorit să le punem pe uh, pagina noastră internet. Domnul Van de Camp, ați dori să sintetizați eventual și dacă mai aveți observații suplimentare, am văzut care este calendarul dumneavoastră, ni se pare foarte bun, dar am dorit să vedem cum am putea continua pe viitor. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Eh, om mijn collega mevrouw Corola... Mulțumesc. Aș dori să o liniștesc pe colega mea și pe raportor de altfel, cei care folosesc acest gen de vehicule și eu sunt motociclist și mă voi strădui ca legislația să nu fie prea apăsătoare. Cea de-a doua remarcă se referă la modificările aduse scuterelor cred că aceasta va rămâne o mare provocare pentru Uniunea Europeană. Totdeauna vor exista europeni dornici să pusteze motoarele motocicletelor lor. Noi trebuie să schimbăm puțin uh, ideea de securitate a tineretului nostru, să avem grijă ca aceste modificări să fie din ce în ce mai complexe și mai greu de operat. Dar evident că inginerii au ultimul cuvânt și spunând acestea, mă uit la președinte și la alți colegi, dar mulțumesc comisiei și colegilor raportori din umbră pentru toate propunerile făcute și elementele aduse. Cred că e vorba de indicații extrem de prețioase pentru acest document de lucru și curând voi organiza o reuniune a Uh, raportorilor din umbră să ne putem pune de acord în legătură cu diferitele vizite care sunt prevăzute cam pe peste tot. Va fi o adevărată provocare și să nu uităm că va participa și domnul Mandors, va trebui să mergem la Bolonia și cred că va fi una din cele mai importante misiuni din această legislatură, să ne ducem la fața locului în diferitele uzine de montaj. Vă mulțumesc! Cred că ar fi extraordinar și cu siguranță veți avea voie să vă dați pe acele motociclete. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea privind evaluarea de impact, pentru cele două prezentări. Și știu că sunt câțiva motocicliști astăzi aici, știu că alții ne privesc pe internet. Discutăm cu Departamentul de Comunicare despre nevoia de a implica pe cetățenii în ceea ce facem noi. Mulți sunt interesați de această propunere. Deci sper că acum ați înțeles că atât raportorul cât și în alții oficiali ai comisiei, ambii sunt motocicliști și se pricep la chestiunile pe care le tratează în activitatea lor. În 25 sau 26 ianuarie vom purta din nou dezbateri pe această temă, avem multe informații de distribuit, toate vor fi pe site-ul nostru, le veți putea downloada de acolo. Și cred că domnul Van den va începe să lucreze pe propunerile sale după vacanța de Crăciun. Ne așteptăm să ne comunice ce a făcut în ianuarie. Cred că calendarul este unul rezonabil. Nu am vorbit încă de, de implementare în detaliu și cred că acest lucru va face obiectul următoarei noastre întâlniri. Pentru că calendarul general este legat și de calendarul de implementare, dar poate că ne veți spune mai multe odată ce veți trece prin toate consultările. Mulțumesc foarte mult și acum putem trece la următorul punct pe ordinea de zi. Un alt punct foarte important pentru cetățenii europeni și pentru consumatori în general, legat de siguranța generală a produselor și vorbim despre produse precum motociclete pentru copii și așa mai departe, care intră în sfera de aplicare a directivei în cauză, directiva privind siguranța generală a produselor. Doamna Schaldemose face un raport din proprie inițiativă în această comisie pentru a ne arăta că este nevoie de o revizuire a acestei directive pentru a ne arăta care sunt elementele cheie care trebuie să fie dezbătute în această comisie și îi dau cuvântul acum pentru a ne prezenta un proiect de raport. Apoi avem un nou raport din partea domnului uh, Kurtzman, domnul Fox nu este aici, doamna Salvini poate că este aici, doamna Brickman văd că este aici, din partea DG Enterprise, cine uh, vizează interesele Digi Sanco? Cine reprezintă interesele Digi Sanco aici? Este cineva de la Digi Sanco? Da. Da. Vă cer scuze pentru faptul că superiorii mei sunt reținuți într-o gară din Londra în încercarea lor de a se întoarce de la o conferință privind uh, sănătatea consumatorilor și nu, nu vor putea ajunge la timp la această ședință. Se pare că ninsoarele au împiedicat și Eurostarul, nu? Bun. Haideți să începem discuțiile. Dau cuvântul doamnei Schalde Schaldemose. Og selvom vi ikke er mange tilbage i udvalget, så øh, er der da forhåbentlig nogen, der sidder ude. Nu mai suntem numeroși și sper totuși că, dar sper totuși că unii dintre dumneavoastră vor urmări această discuție. Aș dori să spun că Înțeleg faptul că traducerea raportului nu va parveni decât ieri. Sper însă că majoritatea dintre dumneavoastră au putut parcurge versiunea în limba engleză. Se pune însă întrebarea de ce ne dorim un raport de inițiativă privind siguranța produselor. Avem doar o directivă și este cât se poate de clar că Acum, ca și în trecut, acest lucru a fost un element esențial pentru a ne putea asigura că produ- produ- consumatorii cumpără produse sigure. Dar în această comisie de ceva vreme a existat un raport care a arătat că supravegherea piețelor în statele europene nu este un lucru care să funcționeze impecabil întotdeauna cel puțin așa stăteau lucrurile în 2008 când am făcut noi verificări. Comisia a propus o revizuire a directivei privind siguranța generală a produselor și de aceea are sens ca noi acum să analizăm lucrurile, să vedem ce poate fi făcut mai bine, ce poate fi reglementat mai strict. Există o astfel de nevoie și trebuie să analizăm și tendințele pieței interne, să vedem cum se va dezvolta piața internă, pentru că pe această cale toate sistemele de supraveghere ale piețelor să fie reevaluate. Pentru a putea întări piața internă, trebuie să sporim încrederea consumatorului în produsele pe care le cumpără aceștia. Ei trebuie să aibă certitudinea că pot cumpăra produse sigure și acest lucru ne face să evaluăm și mecanismele de control care funcționează pe fiecare piață europeană în parte. Criza financiară nu reprezintă un argument pentru a introduce legi mai stricte. Este important ca această criză să nu fie folosită pentru a putea afirma că a, trebuie să evităm ca regulile să devină mai stricte din această cauză. Este important ca consumatorii să se regăsească pe o piață mai sigură la modul general și eu sunt convinsă că în momentul respectiv vor fi pregătiți să vor fi în măsură să și cumpere mai mult. Despre ce este vorba în uh, proiectul meu de raport? Este vorba despre faptul că eu consider că legislația privind supravegherea piețelor trebuie să fie una mai bună și una mai bine coordonată. Atât Comisia cât și autoritățile competente ne spun acest lucru. Este o nevoie generalizată. Și de aceea propun să găsim un cadru comun pentru, supra, pentru controlul piețelor, fie că acest lucru este prevăzut în noul cadru legislativ sau nu. Acest mecanism general urmează să fie inserat într-un cadru comun. Și de aceea trebuie să facem trimitere la faptul că ne trebuie mijloace suplimentare din partea statelor membre, atât mijloace financiare cât și resurse umane, astfel încât supravegherea piețelor să poată funcționa la modul optim. Trebuie să se poată obține eșantioane suficiente de pe toate piețele, pentru că altfel consumatorul nu poate avea încredere în respectivele produse. Chiar dacă noi, ne, noi suntem în mijlocul crizei financiare acum, trebuie să putem face acest lucru. De asemenea, recomand ca în cele din urmă Comisia să propună o existența unei baze de date pentru statele membre în care uh, să intre informațiile legate de accidente sau de incidente în momentul în care consumatorul achiziționează un produs nesigur. El trebuie să poată semnala existența, existența acestui produs pe piață și atunci imediat ne dăm seama ce legislație trebuie modificată, unde trebuie să intervenim, ce pârghii să folosim. Asta ca să nu ca să nu impunem limitări prea stricte. Spun acest lucru pentru că știu cu exactitate faptul că în Europa a existat, au existat o serie de dificultăți, o serie de incidente cu, în care au fost implicați copiii cu șnurul de la anumite perdele Nu cunoșteam faptul că existau asemenea produse pe piață, dar cert e că într-o lună în Anglia șapte copii au murit din asemenea cauze. Și astea sunt informațiile care s-ar putea regăsi în da- baza de date despre care v-am vorbit. Aceste informații ne-ar putea, ne putea indica unde trebuie modificată legislația din domeniu. Dar nu este vorba doar despre supravegherea piețelor care trebuie să fie îmbunătățită, ci recomand și ca pe viitor Comisia să continue cu reevaluarea directivei privind siguranța generală a produselor. Cred că revizuirea aceasta este prioritară și este în consecință cât se poate de important ca noi să evaluăm conținutul acesteia, pentru că este nevoie de anumite limitări și la acest nivel. La modul general pot să vă spun că este important ca definițiile din acest, din acest instrument, din această directivă să fie coordonate și acest lucru să se întâmple în sfera noului cadru legislativ, de aceea este cât se poate de important ca directiva să fie revizuită. Acest lucru este valabil și pentru criteriile de trasabilitate care nu sunt încă incluse în această directivă. Apoi mai sunt o serie de elemente cât se poate de concrete și de specifice care pot fi îmbunătățite. De exemplu, ar trebui să ne gândim dacă nu cumva ar trebui să găsim o definiție proprii pentru produsele destinate copiilor, nu neapărat jucării, produse destinate copiilor. Acestea trebuie să îndeplinească anumite condiții de siguranță în ceea ce privește felul în care sunt uh, produse, felul în care sunt colorate și așa mai departe. Cred că am găsit, cred că ar trebui să fie găsit o serie de criterii valide Trebuie să înțelegem ce anume constituie un produs destinat copiilor și așa mai departe. Apoi trebuie să facem ajustări și în legislația existentă. Trebuie să știm care sunt produsele care sunt acoperite de, asemenea, de o asemenea directivă în funcție de proveniența produsului. Pentru că dacă nu, vom avea incertitudini și viduri legislative. De asemenea, recomand să insistăm ca producătorii de produse noi să evalueze riscurile respectivului produs înainte ca el să fie pus în circulație. De exemplu, dacă există un risc, de exemplu, perdelele sau draperiile despre care v-am vorbit și șnururile aferente, am putea să cerem ca pe ambalajul respectivului produs să existe un avertisment din partea producătorului, astfel încât produsul să fie folosit cu atenție. Și acest lucru trebuie să se întâmple înainte ca produsul să intre în ciclul economic. În actuala directivă avem o procedură de urgență tocmai pentru astfel de cazuri, dar problema este că acestea sunt aplicabile doar pe termen mediu și, în consecință, nu ne putem asigura că respectivul produs, care este riscant, este periculos, nu poate ajunge pe piață. De aceea vă spuneam și că trebuie să evaluăm criteriile de trasabilitate astfel încât să putem genera noi tehnologii pentru astfel de sarcini. De exemplu, inserarea unui chip electronic în anumite produse considerate riscante. Acest lucru ar putea pune probleme în anumite, în anumite sfere, de exemplu sfera privată, dar trebuie oricum să ne gândim, să reflectăm dacă ne dorim sau nu garantarea trasabilității sau nu. Există și o serie de alte elemente care sunt cât se poate de importante. De exemplu, RAPEX. Avem un sistem solid, funcțional, dar RAPEX este un sistem care poate fi ameliorat și în continuare. Există o serie de persoane care doresc să cunoască informațiile care intră în RAPEX. Cred că este nevoie de mai multă transparență, de o mai multă deschidere pentru ca în momentul în care un produs este considerat riscant, producătorii respectivului produs să afle de ce a fost considerat riscant și să învețe din propriile greșeli. De aceea, este cât se poate de important ca în cadrul RAPEX produsele pe care, să, pe, produsele pe care ne concentrăm să fie cele care provin din statele terțe. Știm foarte bine că există multe probleme cu produsele provenite din China ele sunt greu de urmărit, greu de trasat până la producător și de aceea e de, dificil de găsit un sistem cadru, un sistem generalizat. Este nevoie, bineînțeles, de contacte sporite cu China pe plan comercial și de punerea la dispoziție de mijloace care să îi ajute să care să ne ajute pe noi să garantăm trasabilitatea produselor. V-aș putea spune încă multe lucruri, dar o să-i las și pe raportorii din umbră să comenteze cele spuse de mine. Este însă cât se poate de important ca revizuirea acestei directive să se producă. Condițiile cadru pot fi ameliorate mult pentru a proteja consumatorul european și nu există niciun dubiu că Astfel și mecanismele de supraveghere uh, de piață trebuie ameliorate. Termenul pentru introducerea amendamentelor este 14 decembrie, așadar mai aveți două săptămâni, după care în 25 și 26 ianuarie raportul va fi prezentat în acest for, după care ne vom exprima votul. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră vis-a-vis -vis de acest raport și vis-a-vis -vis de propunerile de modificare, bineînțeles. Îi mulțumesc, îi comunic și președintelui faptul că alegătorii noștri se bucură de faptul că noi, în acest cadru, chiar încercăm să avem o poziție față de acest uh, raport că avem o atitudine activă în comisiile relevante. Pentru că este un lucru care preocupă și alte comisii. Mulțumesc, alte comisii. Mulțumesc pentru atenție. Well, I wasn't, uh, claiming that we Nu pretindeam că uh, ne ocupăm de toate. Nu suntem până la urmă decât comisia uh, care activează în interesele consumatorilor. Ne-am dorit ca cetățenii să fie mai implicați în activitatea noastră. Mulțumesc pentru această prezentare extrem de oprinzătoare, pentru acest raport foarte constructiv, cu foarte multe idei în legătură cu îmbunătățirea sistemului. Până la urmă, asta vizăm noi. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Corhola, domnului Kreutzmann și domnului Fox. Începem cu doamna Corhola. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Șademose pentru acest proiect de raport foarte bun, care abordează toate chestiunile importante. Eficiența supravegherii pieței, într-adevăr, este o chestiune foarte importantă. Trebuie să recunoaștem că supravegherea pieței nu funcționează adecvat în toate statele membre și, având în vedere situația economică actuală, nu Uh, e puțin probabil ca statele membre să majoreze resursele pentru supravegherea pieței. Și de aceea ar trebui să vedem care ar putea fi rolul Comisiei pe viitor și dacă supravegherea pieței ar putea fi eficientizată prin uh, tocmai spărirea rolului Comisiei. O mai bună cooperare și coordonare între autoritățile uh, de supraveghere a pieței și reguli mai, cale, ar putea, mai clare ar putea duce la îmbunătățirea eficienței. Sprijin această propunere care ar uh, viza uh, produse armonizate pentru consumatori și un singur regulament cu privire la supravegherea pieței. Uh, solicitarea de cooperare mai strânsă între China și Uniunea Europeană în ce privește siguranța produselor, sigur că este foarte important, așa cum s-a uh, subliniat și în avizul INTA. Trasabilitatea, trebuie și îmbunătățită, însă cred că ar trebui să fim foarte prudenți. Nu ar trebui să impunem o soluție tehnică unică pentru toate categoriile de produse și pentru tot mediul de afaceri. Aș dori să mai menționez uh, o chestiune, definiția produselor uh, care atrag atenția copiilor. Cred că, într-adevăr, e greu de obținut o astfel de definiție și ar trebui să ne gândim foarte bine înainte să o redactăm. Sigur că securitatea copiilor este foarte importantă și ar trebui să acoperim lacunele din directiva privind uh, securitatea, siguranța jucăriilor, dar trebuie să uh, discutăm și răspunderea părinților când uh, vorbim despre cum ar trebui să fie tratate aceste produse și cum am uh, întocmit această definiție, pentru că dacă nu, această definiție ar putea fi un obstacol, o piedică în calea creativității designerilor și a celor care concep astfel de produse. O întrebare în legătură cu data, baza de date cu privire la informații privind securitatea produselor, de unde vor fi culese aceste date, ce se va publica și care va fi relația acestei baze de date cu RAPEX. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Kreutzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Știm că statele membre răspund pentru propria supraveghere a piețelor și la noi sunt landurile. Deci chestiunea e și mai diferențiată, lucru care îngreunează lucrurile. Pentru că dacă încercăm să obținem informații, aflăm că statele membre tratează supravegherea piețelor în mod diferit și au resurse diferite la dispoziție. Cu alte cuvinte, există state membre care consideră că supravegherea piețelor trebuie să fie una relaxată și altele sunt mai stricte. Întrebarea este, când cel puțin cea pe care o adresez uh, comisarilor, este ce facem? Pentru că odată ce produsele sunt în statele membre, e deja prea târziu. Și aș dori să ne gândim dacă nu ar trebui să folosim mai mult granițele externe ale pieței interne. Și există aici o agenție care se numește Frontex. Această agenție, Frontex, sprijină statele membre care sunt cel mai afectate. Acolo unde migrația este maximă Deci trebuie o mai, mai, mai, mai bună solidaritate a statelor membre cu statele membre care sunt cele mai afectate. În special în ceea ce privește supravegherea piețelor. Avem porturi precum Rotterdam, Hamburg sau altele care sunt uh, afectate puternic de bunurile importate. Dacă nu facem nimic pentru ele, atunci nu dăm dovadă de solidaritate și trebuie să ne gândim care sunt acțiunile pe care le putem întreprinde pentru a spori supravegherea piețelor aici. Trebuie stabilite standarde operative, trebuie sprijinit, sprijinită formarea funcționarilor din respectivele domenii în respectivele state membre. Trebuie să existe un schimb de informații și de date între statele membre privind tehnologiile disponibile. Doamna raportor s-a referit la câteva dintre aceste puncte și mi se pare foarte util că a făcut acest lucru. Sunt de acord cu multe propuneri pe care le-a făcut vis-a-vis de supravegherea piețelor. Acestea constituie o bază bună, dar Există și elemente legate de siguranța intrinsecă a produselor. Nu știu dacă avem nevoie de măsuri privind produsele destinate copiilor, pentru că avem directiva jucăriilor. Nu știu dacă o să reușim să obținem o definiție specifică pentru produsele destinate copiilor sau care pot atrage atenția copiilor. Aici am dubile mele. dar uh, putem face o analiză de a riscurilor în timpul uh, elaborării acestei, uh, acestui instrument, dar un lucru e clar, nu trebuie să ajungă pe piață niciun produs periculos și care poate să dăuneze consumatorilor. Americanii sunt ceva mai uh, generoși, ei au uh, instrumente judiciare, să spun așa, au acele class action suits care ajută consumatorii să-și obțină drepturile. Dar, dacă tot vorbeam despre analiza riscurilor în această etapă, vă pot spune că marii producători uh, vor putea trece peste acest lucru, ei au resursele necesare și cei mici vor fi cei care vor avea de suferit pentru că va fi foarte scump să facă aceste evaluări de risc. Deci vor fi câteva puncte unde vom introduce amendamente. În ceea ce privește anumite produse, precum uh, cele pe care le-ați numit, perdelele și draperile din uh, Anglia, e clar aici că trebuie să ne folosim de ultimele tehnologii care ne stau la dispoziție, din domeniul IT, ați vorbit despre chipuri, e clar că există atât de multe produse care intră pe piață, este nevoie și ca aceste produse să poată fi trasate până la producător. V-ați referit la acest lucru. Baza există, dar bineînțeles mai trebuie să purtăm multe discuții și trebuie să mai facem o serie de completări. Aș dori ca Comisia, de asemenea, să-și asume obligațiile. Comisia nu trebuie să zică statele membre trebuie să facă X și Y. Dacă Comisia nu are suficient personal și dacă nu are suficiente mijloace financiare, nu avem voie să spunem, bun, atunci nu avem ce să facem, asta e situația. Trebuie să existe o, o situație concurențială echitabilă, trebuie să ne ținem de standardele pe, chiar, pe care chiar noi le-am impus și dacă importatorii încearcă să evite standardele pe care noi le avem, ce să facem? Nu e bine. Practic toată lumea știe ce produse trebuie aduse în uh, Europa, dar sunt uh, granițe care sunt mai slabe decât altele și odată ce produsele sunt pe piața europeană, odată ce aceste produse slabe, rele, falsificate ajung la noi, este greu să mai punem mâna pe ele. Mulțumesc! Uh, mulțumesc. Domnul Fox e următorul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc doamnei Șaldemoze pentru abordarea tot cuprinzătoare pe care a luat-o în ce privește acest raport. Avem un raport echilibrat, un raport foarte bine gândit. Aș dori să mă refer la punctul 5. Nevoia de a pune în comun bunele practici sunt întru totul de acord cu doamna Șaldemoze. Unele state membre au o mecanisme de supraveghere a piațelor în vigoare mai eficiente decât altele și această punere în comun a bunelor practice ar uh, crește eficiența supravegherei și ar uh, uh, reduce și diferențele din acest punct de vedere de pe piața unică. Susțin și propunerea de a fuziona această directivă cu privind securitatea generală a, pie- a produselor și directiva privind supravegherea piețelor. Mi se pare o propunere foarte bună în ce privește atât claritatea cât și uniformitatea. Pentru a mă referi la aceste produse care atrag atenția copiilor. Sunt întru totul de acord cu abordarea raportoarei, însă trebuie să recunosc că sunt acord și cu domnul Croisman și cu doamna Corhola, pentru că ei spun că ar fi greu ca din punct de vedere juridic să atingem acest obiectiv. Și mă întreb dacă o abordare mai eficientă nu ar fi să încercăm să punem la punct o normă specifică care ar putea fi amendată mai ușor când se consideră că e necesar, decât să încercăm să ajungem la o definiție juridică care, pe, pe care dacă am vrea să o schimbăm ar uh, necesita prea mult timp. În orice caz, înainte de adoptarea unei decizii, cred că ar fi mai bine să așteptăm uh, raportul comun uh, care este uh, în curs de pregătire de către ProSafe. Acum, pentru a trece la punctul 21, accesul la informațiile relevante. În principiu, pare să fie o propunere foarte bună. Însă aș dori să o întreb pe doamna raportor dacă ne poate confirma faptul că, dacă a primit consiliere juridică de la serviciile juridice în ce privește protecția datelor sau problemele legate de confidențialitate în legătură cu această propunere? Sau uh, dacă putem să uh, mergem pe această cale? În ce privește procedurile de normalizare, de standardizare, sunt de acord că ele ar trebui să fie mai eficiente. Mă întreb dacă adăugarea Parlamentului European în acest proces cu un nou nivel de control e cu adevărat înțeleaptă sau dacă nu, pur și simplu mai adaugă încă o întârziere și un nivel suplimentar de birocrație. S-ar putea să se întâmple așa. Însă, cred că ar trebui să vizăm proceduri de standardizare mai eficiente. Domnule președinte, în încheiere, aș dori să-i mulțumesc doamnei Șaldemoze din nou pentru cooperarea excelentă în acest domeniu. Mulțumesc, domnule Fox. Deputații care doreau să ia cuvântul, domnul Schwab și doamna Gebhardt. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna, domnul Schwab. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, doamnei raportor și doamnei raportor din umbră, doamna Corola. Cred că raportul pe care îl avem în fața noastră conține multe idei bune, așa cum au și semnalat colegii noștri. Aș dori mai întâi să mă refer la întrebarea legată de analiza riscurilor și stadiul ei actual. La punctele 20, 21, 22 și 23 scrie că în sistemul RAPEX există un trend crescător în acest sens și doamna Schaldemose s-a referit uh, la produsele provenite din China. Sincer să fiu, nu am analizat ultima statistică, dar am auzit de la întreprinderi participante că există tot mai multe notificări din partea statelor membre și cred că ar fi interesant ca ultimul studiu RAPEX să fie luat în considerare, astfel încât să știm exact de unde provin aceste produse riscante, din ce state membre, din ce state terțe și dacă e vorba de produse riscante sau uh, dacă este vorba de faptul că supravegherea piețelor din statele membre respective nu funcționează atât de bune. Pentru că unele produse pur și simplu nu comportă niciun risc din punctul meu de vedere și nu înțeleg de unde aceste notificări suplimentare. Într-adevăr, trebuie să facem totul ca siguranța produselor pe piața internă europeană să fie garantată. Întrebarea este cum arată, care este stadiul actual al analizei riscurilor. Un punct foarte important. Al doilea punct remarcat de colegul Kreuzmann, întrebarea dacă este posibil ca produsele destinate copiilor să fie definite dincolo de cadrul directivei jucăriilor. Am adresat o întrebare orală comisiei în acest sens și vă mulțumesc că ați făcut acest lucru. Aș dori să știu clar care sunt limitele și cred că ar trebui să ne gândim dacă nu cumva există o nevoie de a revizui directiva jucăriilor. Când am citit raportul, m-am gândit la faptul că, de exemplu, fiul meu are o sensibilitate pentru drujbe, dar nu cred, de exemplu, că drujbele ar putea fi considerate a fi un produs destinat uh, copiilor. Deci limitele trebuie clarificate. În rest, nu pot decât să vă mulțumesc din nou și să sper că vom avea discuții suplimentare pe această temă. Mulțumesc foarte mult, doamna Gephardt. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Cristel de Mouze, pentru un raport cu adevărat excelent. Acesta intră în mai multe teme de mare actualitate și de mare importanță în materia siguranței produselor. Pot să vă spun că mi s-a părut de remarcat faptul că domnul Kreutzmann a spus că uh, este uh, că ne trebuie argumente suplimentare. Ați dat un argument nu nu ați spus că sunteți pentru class action suits dar ați oferit un argument în acest sens, spunând că siguranța produselor în Statele Unite este mai laxă, tocmai pentru că există aceste instrumente judiciare. Mi se pare o observație foarte interesantă și foarte frumoasă. Mulțumesc, domnule Kreutzmann. Dar uh, revenind la oile noastre, cred că este foarte importantă întrebarea, chestiunea legată de copii. Și aici aș dori să o laud pe Crystal. Pentru că în proiectul de raport ea nu s-a referit la jucărie ca atare, pentru că jucăria este acoperită de directiva jucăriilor. Cât de bine, asta e o altă întrebare, dar este acoperită. Este vorba de produsele care sunt, care intră în interesul copiilor, care pot fi interesante pentru copii și care au fost exceptate din sfera de aplicare a directivei jucăriilor, chiar dacă ele de fapt sunt jucării. Și aici trebuie să fim cât se poate de atenți și trebuie într-adevăr să mergem pe calea pe care ne-a trasat-o doamna raportor. Și nu mă gândesc aici doar la drujbe, ci la o brichetă care arată ca un Mickey Mouse sau la alte produse care pur și simplu pot fi interesante pentru un copil, chiar dacă nu sunt neapărat destinate unui copil. Și trebuie să ne gândim cum abordăm această întrebare. Știu că directiva jucărilor rezolvă una alta, dar este clar că există probleme pe care nu le-am rezolvat încă, asta ne spune și RAPEX, și este vorba de probleme pe care trebuie să le rezolvăm. Eu din când în când mă uit peste activitatea RAPEX pentru că mi se pare foarte interesantă. 80% dintre produse sunt jucării, aproximativ, marea majoritate provenind din China, marea majoritate, Iar la produsele care nu provin din China sau care nu provin din Asia, vorbim despre produse care provin din Uniunea Europeană. Lucru care ridică semne de întrebare privitoare la răspunderea producătorilor vis-a-vis -vis de consumatori. E clar că aceste produse nu corespund standardelor de siguranță pe care Uniunea Europeană le-a implementat și trebuie să ne gândim cum le tratăm. Nu e vorba doar despre importul de produse nesigure, ci și despre produsele nesigure care sunt produse chiar aici la noi. Și în acest context trebuie să vorbim, bineînțeles, și despre supravegherea piețelor și să ne întrebăm cum putem să fim siguri că astfel de produse nu mai ajung pe piață. Despre asta este vorba. Este bine că, că doamna Moze a făcut acest raport, pentru că anumite grupuri politice nu își doreau acest lucru și nu s-ar fi putut ajunge la niște discuții utile. Este clar că trebuie să discutăm despre aceste lucruri, este util să o facem și trebuie să vedem cum interpretăm acest semn, care nu este un semn al siguranței, ci un semn al nesiguranței. Ne putem baza pe acest raport. Mulțumesc. Right. Does anyone else... Mai dorește cineva? Mai dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Gebhardt și cu domnul Groitzman au o discuție în aparte. Mai dorește cineva? E foarte greu uh să trecem cu vederea toate observațiile pe care le faceți, doamna Gebhard, domnule uh, Kreuzfeld. Doamna Gebhard uh, e un uh, demn pasnic al acestor uh, chestiuni. Aș dori să fac eu câteva observații succinte, pentru că consider că e important să amintim cooperarea UE-China. După cum știți, am avut onoarea să fiu invitat să particip la summitul uh, trilateral recent și uh, împreună deci a fost uh, publicat un comunicat uh, de presă, o adevărată îmbunătățire și am putea să încurajăm dezvoltarea acestor uh, relații și mai ales schimbul de informații la care vă referați. Și poate ar putea să mai adăugăm și faptul că am avut un seminar la care am participat și eu, care se axa mai ales pe companiile, pe, pe felul în care companiile chineze uh, concep și proiectează produsele. Și cred că e foarte important în legătură cu trasabilitatea produselor din China. Trebuie să începem cu conceperea, dar să continuăm și pe lanțul de producție, uh, industria de producție și așa mai departe. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că acest lanț de producție duce la produse sigure. Uh, și am uh, abordat această chestiune cu ocazia acestui summit. Și facem legătura și cu siguranța produselor și în contextul relațiilor cu SUA. Trebuie să menționăm și acest lucru, pentru că președintele CSPS e, uh, s-a angajat ferm uh, în îmbunătățirea, în ce privește îmbunătățirea relațiilor în acest uh, punct de vedere. Aș dori să invit reprezentantul Comisiei, aș da cuvântul întâi doamnei Brickman și apoi domnului Vodricek. Doamna Brickman întâi. Mulțumesc foarte mult, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu supravegherea pieței. După cum știți, directorul nostru general se ocupă de regulamentul 7575 cu privire la supravegherea pieței. Salutăm acest raport care a fost pregătit de către doamna Cristel Schaldemose. Deci considerăm că e un raport foarte bun care conține aspecte pozitive evoluții foarte interesante în, pentru a consolida uh, supravegherea fie, pieței, dar care ne indică și felul în care am putea uh, coordona mai bine aceste activități de supraveghere a pieței. Sigur că e de competența autorităților naționale, însă și Comisia are un rol foarte important în activitățile de coordonare în acest domeniu. Și aș dori să vă asigurăm că Comisia ia foarte în serios acest rol de coordonare și suntem foarte activi pe acest plan pentru că, într-adevăr, împărtășim propunerea dumneavoastră de îmbunătățire a schimbului de bune practici între statele membre și propunerea de a pregăti cooperarea comun și așa mai departe. Suntem pe aceeași lungime de undă cu dumneavoastră și ne-am bucurat să citim documentul dumneavoastră, pentru că acestea sunt principiile pe care, uh, uh, pe care elaborăm și noi acum în acest domeniu al supravegherii pieței. Ce interesant să subliniem e faptul că statele membre au solicitat Comisiei să ia acțiuni în acest domeniu. Deci înțeleg că e nevoie de mai bună coordonare. Coordinarea necesită coordonare la nivel național, între autoritățile de supraveghere a pieței, dar și între autoritățile de supraveghere a pieței uh, între statele membre și apoi uh, și cu autoritățile vamale. Deci uh, acest proces necesită foarte multă cooperare, foarte multă coordonare și instrumente în comun care trebuie să aplice regulile în mod uniform. Deci se depun foarte multe eforturi în aceste domenii și cu siguranță vom avea și alte ocazii pentru a aprofunda uh, activitățile noastre. Sprijinim concluziile dumneavoastră în ce privește supravegherea pieței și sprijinim și acest apel pentru un cadru juridic mai uniform în acest domeniu al supravegherii pieței. Într-adevăr, considerăm că această propunere este foarte interesantă și salutăm această propunere pentru că e un pas foarte util înspre o mai bună coordonare. Și de altfel, toate părțile uh, implicate, agenții economici, consumatorii, statele membre ne solicită această cooperare. Deci considerăm că e o propunere foarte bună. Mulțumim. Mulțumesc. Domnul Vondricek. Bună seara. Și eu aș dori să-i mulțumesc doamnei Charles de Moze pentru acest raport, un raport de calitate și împărtășesc părerea antevorbitoarei mele de la Digi Întreprinderi. Într-adevăr, e nevoie de mai multă coerență pentru structurile pieței interne. Cooperăm strâns cu deputații Comisiei dumneavoastră și încercăm să ținem cont de toate aceste contribuții foarte interesante pentru revizuirea directivei privind uh, siguranța generală a produselor. Și sigur că în propunerea noastră încercăm să le abordăm, la fel ca și în raportul privind evaluarea impactului. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, mulțumim pentru sprijinul și interesul manifestat. Doamna raportor Torițe, luați cuvântul în încheiere. Ne-ați prezentat calendarul, dar dacă mai doriți să faceți observații... Tak til er alle sammen for Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru toate comentariile primite. Am discutat o serie de lucruri și nu mă surprinde faptul că multe sunt obstacolele care ne vor sta în cale, mai ales în ceea ce privește produsele care pot fi interesante pentru copii. Este un domeniu unde putem face multe. Foarte pe scurt, legat de comentarii. Bineînțeles că mi se pare un lucru bun când primesc propuneri de modificări și cu siguranță vom avea niște soluții bune. La punctul 21 pot să-i spun colegului meu că nu, nu am primit informații din partea serviciilor juridice, nici nu am încercat să obțin astfel de informații, pentru că Până la urmă, nu aceasta este misiunea unui raport de inițiativă, din proprie inițiativă. Comisia va trebui să găsească o soluție care să fie validă din punct de vedere juridic. Detaliile vor fi stabilite ulterior pentru a constata dacă sunt fezabile sau nu. În ceea ce privește baza de date de care a vorbit colega mea, statele membre, dacă vom avea o astfel de bază de date, vor considera că aici sunt preluate informații cu privire la accidente și incidente. Cum se va face acest lucru? Bineînțeles că ar putea exista o serie de soluții, fiecare stat membru are un sistem uh, propriu și nu trebuie decât să alegem un, cel mai bun exemplu. Este important să înțelegem că dacă avem o piață internă, atunci avem nevoie și de o piață internă pentru informații, pentru a ne putea, pentru a putea constata unde anume sunt riscurile. Vis-a-vis -vis de cadrul general pot să vă spun că am simțit că sunt susținută și mă bucur că vă voi putea prezenta un raport care se poate adeveri util pentru Uniunea Europeană în momentul în care vom întări uh, mecanismele de supraveghere a piețelor. Aveți răspunsul din partea Comisiei deja, de aceea și doream să facem acum aceste examinări pentru ca Comisia să poată ține cont de ele când ne vom reîntâlni în ianuarie. Aș dori acum să trec la următorul punct de pe ordinea de zi, din nou în contul, un prim aviz din partea domnului Kreutzmann. Vă felicităm pentru energia cu care activați în sânul nostru. Primul vizează o politică industrială pentru era globalizării. Raportul ne-a fost prezentat în momentul în care a venit în comitetul nostru acum două săptămâni. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Fac două remarce preliminare. Traducerea germană nu este bună deloc. Vă rog să luați în calcul versiunea în limba engleză. Voi avea grijă ca traducerea să se îmbunătățească. Am încercat să nu repet lucrurile din raportul ITRE. Am dorit ca acest raport să constituie o completare a acelui raport ITRE. Există, bineînțeles, amendamente. În parte putem fi de acord cu ele, în parte nu. Dar aș dori să fac una sau două precizări. Propunerea mea o aveți. În Germania este o economia socială este o poveste de succes și trebuie să ne amintim acest lucru în momentul în care trasăm liniile industri- politicii industriale, avem nevoie de o politică industrială sustenabilă, avem nevoie de o politică industrială, punct, pentru că altfel Europa nu va putea supraviețui, astfel vom crea noi locuri de muncă, vechile locuri de muncă vor fi spăstrate și astfel bunăstarea pentru europeni va fi asigurată. Esențial este ca condițiile cadru să corespundă. Avem nevoie de o armonizare, avem nevoie de o economisire a resurselor, avem nevoie de eficiență, avem nevoie de mai multe piețe care să fie mai bine supravegheate. Avem nevoie și de IMM-uri, după cum am mai spus. Ele sunt coloana vertebrală a politici industriale europene de multe ori sunt uitate, dar ele sunt practic cele care oferă produse inovatoare, care oferă produse la prețuri accesibile și de aceea trebuie să punem o foarte mare valoare pe faptul că acestea, pe faptul că acestea trebuie să aibă o șansă în această economie fără ca birocrația să pună poveri prea mari pe umerii lor. Avem nevoie de un spirit inovator și avem nevoie de noi condiții cadru pentru tehnologii. Electromobilitatea este cuvântul cheie în zilele noastre. Este însă... Dacă introduc însă electromobilitatea în marile orașe în China sau dacă o fac în uh, America, unde distanțele sunt cele care sunt, e alta. Electromobilitatea nu va fi eficientă în acel caz. Atunci am nevoie de alte soluții și aceasta în contextul creșterii eficienței uh, combustibilor bazați pe benzină și diesel și așa mai departe. Nu este... Trebuie să avem grijă să nu mergem în direcția greșită și să ne să nu folosim resursele într-un mod adecvat. În Germania, dacă ne gândim la IGBCE, care este un mare angajator, uh, e clar că acesta nu ar fi supraviețuit crizei dacă nu s-ar fi putut baza pe partenerii sociali, dacă nu s-ar fi putut baza pe uh, contractele pe termen scurt. Și de aceea este cât se poate de important ca noi să indicăm faptul că trebuie să cooperăm îndeaproape cu partenerii noștri pentru a putea domina această criză și pentru a putea supraviețui. Rolul partenerilor sociali este esențial și fără ei nimic nu va putea funcționa bine. În ceea ce privește accesul de piață, industria europeană nu trebuie să fie dezavantajată. Nu este însă util să examinăm doar Europa, chiar dacă industria germană, de exemplu, este o industrie exportatoare în măsură de 60%, Trebuie să avem, la modul general, produse care să fie competitive și asta este mesajul pe care noi, ca comisie, trebuie să-l dăm lumii exterioare. Mulțumesc! Um, Mulțumesc. În ce privește raportorii din umbră, doamna, domnul uh, Gebhardt folosește numele domnului Guerrero de Campos. Deci, domnul Guerrero de Campos ar fi Domnul Juva, care îl reprezintă pe domnul Amat. Doamna Rule a plecat din sală. Nu cred că mai e nimeni. Deci, haideți să începem cu doamna Gebhardt. Ok, ich dachte, dass der Schattenberichterstatter von äh, EVP anfängt, Herr Jovin, aber... Achso, ja, okay, ich kann auch gerne anfangen, das ist kein Problem. Also, ah. ähm, ähm... Da, pot să încep, nu e nicio problemă. Mulțumesc, domnule Kreuzmann pentru raportul dumneavoastră, pe care nu l-am putut citi în germană, l-am citit în franceză. Nu știu dacă am avut sub ochi o versiune bună, dar plec de la principiu că așa este. Acum uh, reprezint pe domnul Coria de Campoș, care nu poate să asiste. Dânsul a depus o serie întreagă de amendamente și a lucrat împreună cu un raportor din umbră de la PPA. Nu o să vă mire că politica noastră nu e chiar aceeași. Textul dumneavoastră este un text liberal și vorbiți de economia socială de piață. Asta e adevărat. Dar ceea ce figurează în textul dumneavoastră e mai degrabă economie de piață pură și dură și lucrul acesta pentru noi nu este acceptabil. De aceea ne-a fost greu să acceptăm textul așa cum se prezintă. Pe de o parte, există un amendament despre care sper că va putea fi acceptat. Nu se poate vorbi numai de competitivitate pe piața internă. Într-o lume mondializată trebuie să vorbim și de o creștere durabilă ce înțelegem prin asta? Nu trebuie să facem în așa fel ca produsele industriale să fie durabile și ecologice, dar trebuie și ca interesele celor ce lucrează să fie luate în considerare. Deci avem nevoie de o abordare holistică și nu numai lucrurile văzute sub stricta prisma economiei. Apoi mai există un amendament al domnului Coreia și al domnului Abaden amendament care insistă pe faptul că politica industrială europeană ar trebui să se concentreze pe proiecte care să aducă ceva oamenilor. Nu trebuie să muncim numai pentru economie, dar trebuie să-i servim și pe indivizi. Și se vorbește aici de proiectul Galileo, de proiectul GNS, pentru că dacă cetățenii și cetățenele vor profita, uh, Trebuie ca aceste proiecte să fie uh, urmărite și e vorba aici de un serviciu public european, ca să spunem lucrurilor așa. Spuneți că trebuie să, ascultat, să ascultăm partenerii sociali. Da, într-adevăr. Dar, dacă asta e tot, dacă spunem doar că ei trebuie să fie ascultați și că noi suntem cei care uh, creăm regulile necesare, reguli care trebuie introduse în condițiile crizei financiare și economice, cu asta eu nu pot fi de acord și domnul Corial Campos, ca și întregul grup, nu poate fi de acord cu asta. Se spune că nu trebuie să existe intervenție de acest tip. Nu, tocmai criza a arătat că atunci când uh, piețele sunt dereglementate, se ajunge la criza cea mai gravă din cadrul Uniunii Europene. Deci avem nevoie de reguli foarte limpezi în acest domeniu și lucrul este valabil și pentru politica industrială. Vă mulțumesc. Domnul Juvin, iertați-mi, nu v-am dat cuvântul mai devreme. Domnule președinte, Mulțumesc. Vreau mai întâi să-l iertați pe domnul Abad, care a fost chemat de alte obligații, dar cu care am lucrat îndelung pe un subiect pe care dânsul cunoaște foarte bine. Mult timp, cuvântul industrie a fost un cuvânt mare, important în politică, adică modelele de dezvoltare ale țărilor moderne ca ale noastre erau uh, trăite numai prin prisma unei modernități care exista mai ales în servicii. Acum însă e bine că noi am păstrat industrii în Europa și e bine că am conștientizat faptul că era important să le dezvoltăm. Criza ne-a arătat acest lucru. De ce? E vorba de o inovare. Și de n-ar fi decât asta ă, să ne gândim și la dezvoltarea locurilor de muncă legate de industrie Odată ce o industrie a ieșit de pe teritoriul Uniunii, ea nu se mai întoarce pentru că oamenii nu mai au know-how-ul respectiv. Și atunci înseamnă că trebuie să renunțăm la o anume activitate economică. Ceea ce mă frapează și va frapa poate pe colegii e, germani, în Franța există încă problema centralelor nucleare. Știu, acum 30 de ani era o formidabilă Uh, dezvoltarea centralelor nucleare. Apoi piața a cam ațipit. Acum există o singură centrală uh, care se construiește în Normandie. Și n-am putut găsi ca să construim o singură centrală zidar specializați în acest tip de construcții. Ori acum 30 de ani găseam oameni. Deci vedeți că se pune tocmai problema abilităților respective. Nu folosesc exemplul cu centrala nucleară ca să vă tachinez, dar vreau să semnalez pericolul pentru orice activitate industrială, această pierdere de know-how. Deci, există, deci, în domeniul artizanatului, iată, pun problema brevetelor. Știm ce dificultate este să dezvoltăm, să împingem această idee a brevetului în Uniunea Europeană, și vreau să sugerez Comisiei dezvoltarea unor parteneriate privilegiate. Țările care vor să înainteze, să înainteze și n-au decât celelalte să le urmeze. Domnule raportor, aș dori înainte de a încheia să subliniez un punct. Piața internă înseamnă puterea economică a Europei. Dar tocmai pentru că e vorba de o piață pentru europeni, ea este și un instrument de cucerire sau de rezistență față de lumea exterioară. Să nu fim naivi. Și cred că mult timp Europa a fost naivă. În schimburile pe care noi le întreținem cu partenerii noștri internaționali, foarte des noi renunțăm la reciprocitate. Și pentru a lupta împotriva delocalizării care constituie plaga industriei europene, nu trebuie să ne temem să afirmăm că noi dorim ca schimburile de bunuri industriale să se facă pe baza unei reciprocități echitabile. Cumpărăm un bun pe care îl aducem pe teritoriul Europei, noi considerăm că el răspunde unor criterii legate de mediu, criterii sanitare, dar și sociale. Deci lumea nu este o lume de oameni care se iubesc întotdeauna E vorba și de oameni care își fac concurență unii altora. Nu mă acuzați de protecționism și ca să toată lumea să mă, argă, să mă ardă pe rug. Eu vreau să vă spun că Europa nu trebuie să fie naivă și trebuie să-și protejeze industriile pentru a evita delocalizarea. Mulțumesc! Um, Mulțumesc, domnule Juvan. Mai avem ceva timp la dispoziție, aș dori să fac și eu câteva observații ca întotdeauna cu acest tip de avize, e întotdeauna mai înțelept să ne axăm pe domeniile în care putem aduce valoare adăugată. Uh, domnule Kreuzmann, ați vorbit despre încurajarea autorităților publice pentru a uh, sprijini noile tehnologii pe baza datelor științifice. Și cred că importanța licitațiilor publice în stimularea acestei baze industriale inovatoare nu trebuie subestimată și cred că ar fi foarte util să facem o referire mai clară, pentru că am uh, identificat acest aspect în activitatea comisiei noastre. Deci, în numele grupului o să vă înaintez un amendament. Aș dori să mă refer și la ce spunea domnul Juvan în legătură cu infrastructura și sistemele necesare pentru a sprijini o economie producătoare puternică. Și avem o serie de chestiuni care afectează funcționarea pieței mondiale și a pieței uh, interne. În primul rând, uh, disponibilitatea materiilor prime. Știm că apar uh, probleme foarte grave în legătură cu anumite materii prime care sunt foarte importante pentru anumite categorii de produse, mai ales pentru produsele digitale. Mai există și probleme în legătură cu o parte din metale neferoase, aliaje foarte importante în domeniul uh, spațial, de exemplu, și ar fi important să le menționăm și pe ele ca parte a contribuției noastre. Dar aș mai dori să identific și o, o serie de probleme pe care va trebui să le soluționăm dezechilibrele în uh, legislația cu privire la mediu, reciclarea deșeurilor. Aici încă mai persistă probleme în legătură cu transportarea pe mare a uh, deșeurilor și uh, eliberarea lor în mediu. Și e un aspect foarte important pentru viitorul sectorului industrial, mai ales tocmai în contextul disponibilității materiilor prime. De exemplu, dacă ne gândim la metale precum aluminiul și mă refer la el pentru că am vizitat un uh, procesator de aluminiu săptămâna trecută. Aluminiul se poate recicla în mare parte și în industria aerospațială uh, se folosește Uh, aluminiul, uh, deci aluminiul în proporție de 80% e folosit în aceste uh, mașini pentru că e reciclabil și e și foarte ușor. Ar menționa, să, ar merita să menționăm acest aspect. Ar trebui să avem un nou model de organizare pentru o producție durabilă. Și din perspectiva noastră, dacă facem o astfel de solicitare, mai ales în ce privește transportul deșeurilor și de altfel întregul ciclu al deșeurilor din industrie, ar fi bine să ne gândim la producția industrială uh, în întregul lanț de producție, ar fi foarte interesant. Ieri m-am întâlnit cu domnul Potocnic și e unul dintre comisarii care este foarte la curent cu aceste probleme și ne-ar putea ajuta foarte mult. Ați vorbit și de IMM-uri. În fine, cred că merită să subliniem faptul că în orice companie, în orice întreprindere, Există un uh, lanț de furnizori care pornește de la materiile prime prin intermediul IMM-uri uh, până la, uh, sub, la, la componente și apoi la produsul finit și menținerea acestei calității acestei, acestui lanț de furnizare este foarte importantă dacă dorim să uh, permitem producătorilor finali să rămână activi în Europa. Și iarăși ar trebui să punem accentul pe acest aspect și disponibilitatea acestor IMM-uri de a coopera și de a profita de pe urma pieței unice pentru a veni cu un produs cu valoare adăugată care să le consolideze activitatea aceasta nevoie de o cooperare transfrontalieră pentru a folosi într-adevăr toate beneficiile pieței unice ar putea fi o poveste de succes dar care pare să, uh, dar producătorii se pare că rămân pe piețele lor și nu beneficiază de piața unică. Cred că ar putea fi o contribuție de valoare a comisiei uh, noastre. Deci uh, aș putea să vă înaintez câteva sugestii la baza foarte solidă pe care ne-ați prezentat-o deja. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Uh, aș dori întâi, întâi să dăm cuvântul comisiei și după aceea dumneavoastră pentru concluzie. Chris Allen, șef de la industrie de la politicile de uh, competitivitate industrială de la DG Întreprinderi. Poate doriți uh, să interveniți pe marginea celor spuse și să ne faceți o actualizare în legătură cu progresele, în legătură cu inițiativele Comisiei. Mulțumesc, Malcolm, mulțumesc că îmi dai cuvântul. Salutăm faptul că IMCO aduce o contribuție valoroasă la acest raport cu privire la politica industrială și salutăm contribuția IMCO. Cred că, pe ansamblu, sugestiile care au fost făcute și dezbaterea care a avut loc astăzi indică faptul că ne îndreptăm în aceeași direcție cu toții și sugestia dumneavoastră afectă foarte bine și comunicarea noastră și ce s-a discutat și recent în ce privește Consiliul Concurență. Cred că concluziile vor fi adoptate în 10 decembrie. Aș dori să mă refer la două, trei aspecte în legătură cu cele spuse astăzi aici. În primul rând, această comunicare, așa cum a spus și domnul Juva, e foarte importantă pentru că pentru prima dată de mult timp ne arată faptul că Comisia uh, percepe rolul industriei într-un mod foarte pozitiv și chiar mai mult uh, în urma crizei economice și financiare, industria e văzută ca având un rol foarte important de jucat în ce privește modelul de creștere economică, mai ales productivitatea în domeniul uh, industrial, care continuă să fie foarte ridicată, pentru că uh, variază foarte mult pentru că industria producătoare e diferită de cea de acum 20 de ani și am constatat o creștere a productivității industriale, ceea ce arată că există o cerere tot mai mare de servicii, de locuri de muncă, dar și o, o creștere a veniturilor care pot fi uh, cheltuite pe bunuri de consum. Și deci e o tendință generală în economie. E un aspect foarte important și e important și faptul că Comisia și Parlamentul recunosc această și confirmă această tendință. Acestea fiind spuse, și aici aș dori să ajung la uh, piața unică și la uh, rolul Comisiei uh, dumneavoastră, Salutăm uh, propunerile domnului uh, președinte în ce privește uh, licitațiile publice, materiile prime și deșeurile. Sunt domenii care sunt foarte importante și în care comisia dumneavoastră are expertiză. Însă ar mai fi și alte domenii în care poate ar fi bine să interveniți. Dintre acestea aș menționa încă trei domenii care au devenit evidente pentru noi. În primul rând, domeniul inovării. Ați vorbit de aceste tehnologii cheie și nevoia de aceste tehnologii și salutăm această propunere ca autoritățile publice să sprijine uh, acceptarea de către publicul larg acestor noi tehnologii și bineînțeles că ar trebui să vină și cu propuneri legislative în acest sens. Însă, deocamdată, în uh, urma dezbaterilor la grupul la nivel înalt în ce privește uh, tehnologiile cheie, am ajuns la concluzia că, într-adevăr, trebuie ca noile tehnologii sunt necesare, dar trebuie să dezvoltăm și legislația și standardele, tocmai pentru a permite acestor tehnologii să intre pe piață cât mai repede, cu putință, în orice caz, cât de repede avem noi nevoie de ele și să avem și o piață unică pentru aceste noi tehnologii ceea ce, bineînțeles, că are o importanță majoră pentru uh, competitivitatea noastră industrială, pentru că este foarte clar că aceste noi tehnologii ne oferă nouă sau uh, oferă IMM-urilor, dar și marilor corporații un avantaj competitiv pe care ar fi bine să-l mențină. Deci cred că e un element uh, destul de important. Un alt domeniu, un alt domeniu la, foarte important și care nu a intervenit în dezbatere, nu a fost menționat, dar care are un rol foarte important în comunicarea noastră, o reprezintă standardele și standardizarea. Și în acest domen avem, trebuie să recunoaștem că în Europeană avem un sistem de standardizare care funcționează foarte bine, dar cred că e un sistem care ar trebui să fie revizuit pentru, revizuit pentru ca el să funcționeze mai bine, pentru a ne asigura că standardele sunt actualizate și că se, uh, se adoptă standarde foarte importante tocmai pentru competitivitatea noastră sau pentru a face față unor provocări de societate precum schimbările climatice. Și e un domeniu care cred că ar fi foarte uh, interesant. Am dorit să știm care este poziția dumneavoastră, pentru că, așa cum am spus, Uniunea Europeană nu reacționează suficient de repede și am dorit să avem o contribuție din partea Comisiei dumneavoastră în, pe această temă. Și un, să zicem, un al treilea domeniu care figurează în comunicarea noastră în legătură cu piața unică și care a fost menționat în dezbatere îl reprezintă consolidarea pieței unice și în acest context trebuie să ne bazăm pe pachetul bunuri, care e un domeniu foarte important pentru noi. Și ne-am dorit să vedem cum am putea ca prin reunirea autorităților vamale cu autoritățile de supraveghere a pieței să ne asigurăm că piața internă este mai funcțională și cum putem combate chestiuni precum uh, contrafacerea în cadrul pieței unice. Iată domenii care cred că sunt foarte importante pentru comisia dumneavoastră și iată sugestii pe care aș dori să vi le fac pentru perioada următoare. Am făcut aceste observații datorită faptului că am considerat că sugestiile dumneavoastră sunt foarte bune, le salutăm și am uh, salut și intervențiile colegilor. Însă cred că întotdeauna e loc de mai bine și tocmai în acest context al felului în care Comisia IMCO și-ar putea aduce contribuția ar trebui să beneficieze mai mult de atenția dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru încurajările pe care ni le-ați adus. Deci, domnul Croțman are acum cuvântul. Ați avut câteva idei suplimentare, câteva sugestii. Mulțumesc că am avut doar o problemă. Mi s-a spus că nu poate să fie mai lung decât atât documentul. Asta e problema. Și atunci m-am gândit, las că fac eu propriile mele amendamente. De aceea sunt cât se poate de recunoscător și m-am uitat să văd ce are domnul Lange în raportul său și am văzut că chestiunile sociale erau acoperite. Vă sunt recunoscător pentru toate contribuțiile dumneavoastră și aștept amendamentele. Sunt de acord cu tot, nu, nu fac niciun fel de diferențiere. Conflictele sunt, pe care le am eu sunt cu doamna Gephardt, dar nu e așa de tragic. Toate lucrurile au fost tratate în acest raport mai mult nici nu am primit și putem, bineînțeles, să discutăm despre toate propunerile dumneavoastră și despre cele spuse de Malcolm. Nu există nicio problemă. Dacă eliminăm ceva sau dacă introducem ceva, sunt lucruri pe care le putem discuta, pot fi criticate, bineînțeles. Acceptăm cu mare plăcere toate contribuțiile dumneavoastră și dacă se mai poate, mai facem ceva Știți care este calendarul nostru. Avem deadline pentru amendamente în 1 decembrie. După care discutăm din nou în 10 ianuarie, după care votăm. Nu fac niciun fel, un fel de diferențiere între contribuțiile pe care și le-au adus colegii mei sau comisia. Ar fi interesant domnule Schwab, uh, să vă care sunt uh, contribuțiile din partea uh, colegului dumneavoastră. Bineînțeles, putem fi de acord cu o serie dintre ele, dar nu cu toate. Vom vota oricum la final. Mulțumesc pentru contribuții, mulțumesc pentru idei, dar poate că trebuie să modificăm sistemul pentru a putea scrie mai mult într-un astfel de document. Ne trebuie mai mult loc. Mulțumesc. No, I think the idea of the, uh... Domnule Kreutzmann, ideea cu avizul e că trebuie să fiți foarte succint pentru ca noi să ne putem aduce uh, contribuția prețioasă. Deci, uh, dumneavoastră ar trebui să încercați să adunați cât mai multe sugestii pe baza acestei reuniuni. Veți avea ceva teme de făcut în perioada de în vacanța de Crăciun, nu aveți de ales. Ah, aș dori să le urez bun venit coordonatorilor, pentru că sunt sigur că vom avea schimburi și mai interesante de acum înainte. Trecem la următorul proiect, turismul, unde vom avea un schimb de vederi ah, pe marginea propunerii cărții verde a Comisiei din iunie cu privire la un nou cadru pentru turism Doamna Comi e vicepreședintele, e prezență. Heidi nu este, Luis Grec este, Amin nu este aici, Cariacos este, însă, dintr-o destinație excelentă turistică, domnul Salvi nu e. Domnule Kreutzmann, ce faceți cu această propunere a Comisiei? A trebuit să verificăm, doamna Giardini, este Avem reprezentanții DG Întreprindere. Domnul Kreuzmann, care este părerea dumneavoastră în legătură cu această propunere? Mulțumesc, domnule președinte. Am făcut turism în uh, Rheinland-Pfalz și am constatat cât de dificil este faptul că dacă aveți o rută a vinurilor, reclamele sunt specificii acesteia și dacă vrem ca totul să fie unitar în Europa, misiunea noastră este cât se poate de dificilă. M-am gândit un pic la aceste probleme și aș dori să le prezint. Primul punct este vorba despre turismul fără bariere. Nu trebuie să ne gândim doar la persoanele cu disabilități, ci și la persoanele vârstnice. Ele reprezintă șansa noastră pentru viitor, de care trebuie să profităm. Al doilea punct, o abordare integrată. Trebuie ca turismul să fie legat de alte politici și de alte sectoare economice. Pe plan național, turismul nu este o chestiune orizontală. Trebuie să ținem cont de schimbările demografice, acest lucru este esențial în materie de turism și trebuie să constatăm că avem prea puțin personal calificat în acest domeniu și din nou aici trebuie să ținem cont de schimbările demografice, trebuie ca oamenii să fie apți de a prelua locuri de muncă în acest domeniu. Avem nevoie de o îmbunătățire a calificărilor profesionale necesare în acest domeniu Trebuie să întărim sentimentul de cetățenie europeană, este nevoie de rute turistice transfrontaliere, trebuie să dezvoltăm turismul dincolo de granițele naționale, este nevoie de cooperare națională și internațională, trebuie să avem un portal web www. Noi suntem Europa, acesta trebuie să fie un portal multilingv Bineînțeles că există pagini naționale, pagini regionale, dar acesta trebuie să fie un portal orizontal și acest lucru trebuie să fie comercializat și promovat la modul, la, într-un mod unitar. Bineînțeles, nu va fi ușor, pentru că și landurile și regiunile au interesele proprii, dar Astea sunt ideile pe care aș dori să le subliniez în materie de turism. Cam asta putem face noi la Parlamentul European. Mulțumesc. Well, thank you very much indeed. Um, right, let's hear from Mulțumesc. Le dăm cuvântul raportorilor să vedem ce cred că ar trebui să figureze în raportul dumneavoastră. Lara Comi acum. Presidente, eh, eu ritengo că il turismo sia uno dei settori più importanti che l'Unione Europea eh, deve cercare di... Mulțumesc, domnule președinte. Turismul este unul din sectoarele cele mai importante și care ar trebui să fie protejat în Uniunea Europeană. Turismul trebuie să rămână principala destinație din lume de aceea trebuie să facem propuneri conforme cu ceea ce spune autorul. Criza economică a adus după sine o scădere a numărului de turiști. De la între 5 și 8%. Trebuie, deci, să depășim această problemă și să găsim soluții împreună și trebuie să realizăm o armonizare a sistemelor turistice uh, pe baza unei reglementări a hotelurilor. Ar trebui să existe mărci de calitate europeană. Ar trebui ca criteriile aplicate pentru a obține stele în cadrul hotelelor să fie aceleași pentru toată lumea. Deci ar trebui să existe un sistem european care să țină cont de competențele și calitățile fiecărui hotel. Ehm, există, sigur, diferite cereri în diferite țări, dar trebuie să ameliorăm legătura între comerțul electronic și marca de calitate. În raportul Arias am arătat că este util să folosim această marcă pentru a proteja orașele care respectă reglementarea în materie de sănătate și siguranță. Lucrul acesta ar trebui să se aplice și turismului. De asemenea, ar trebui să se creeze o listă albă a operatorilor turistici. Nu sunt în favoarea unei liste, nu sunt pentru o listă neagră, mai degrabă pentru una albă, un fel de rapex inversat, fiindcă tot se vorbea de rapex înainte. O listă care să indice consumatorilor care sunt cei mai buni turoperatori existenți pe teren. Am putea de asemenea să creăm o armonizare pe care turoperatorii de altfel o și doresc în ceea ce privește regulile fiscale sau TVA-ul. Vă mulțumesc! Who's next? Louis Gregg. Louis Gregg. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere de a promova Europa e excelentă, însă sunt de acord cu domnul Kreutzmann că trebuie să avem o abordare mai integrată a turismului, inclusiv cu implicarea tuturor părților interesate, dar și în ce privește impactul pe care turismul îl are asupra altor activități eh, și politici, precum protecția consumatorilor, mediu, transport, securitate, eh, siguranță și așa mai departe. Cum am putea promova turismul în Europa ar, ar putea fi prin uh, sensibilizarea cetățenilor europeni în legătură cu beneficiile pe care călătoriile le pot aduce. Pentru că astfel uh, cetățenii ar avea acces la informații comparabile, fiabile și relevante în ce privește drepturile lor. Europa ar trebui să-și consolideze imaginea în exterior și ar trebui să încurajeze schimbul de bune practici între factorii implicați. Trebuie să extindem produse precum Enterprise Europe Network, Tourist Satellite Account, D-Brand Europe, uh, portalul european uh, european și alte astfel de proiecte. Însă e foarte important ca Comisia să aloce fonduri suplimentare pentru proiectele turistice și pentru politicile din acest domeniu. Europa trebuie să își uh, dezvolte produse de nișă și servicii de nișă pentru diverse uh, tipuri de clienți, precum clienții din piețele emergente, India, China și Brazilia. Mai ales după intrarea în vigoare tratatului de la Lisabona, cred că Parlamentul European ar trebui să fie mai implicat în uh, configurarea politicilor turistice, trebuie să avem o acțiune diferită și să nu mai adoptăm aceleași propuneri și să identificăm uh, an după an aceleași probleme. Însă sunt de acord cu domnul Crossman și în altă uh, privință, în domeniul digital, Europa trebuie să uh, își dea seama de potențialul pe care internetul și comerțul electronic îl reprezintă pentru turism îmbunătățind accesul consumatorilor și al cetățenilor la piețele digitale, prin finalizarea pieței unice ă, digitale, am putea să îmbunătățim vizibilitatea turismului european în lumea online și să promovăm turismul atât în Europeană cât și peste hotare, ă, protejând și consumatorul în același timp. Iată ce trebuie să spuneam ă, în această fază, dar trebuie să spun că sunt de acord și cu alte puncte care vor fi menționate, mai ales în ce privește formarea și standardizarea. Uh, uh, Mulțumesc lui Greg. Uh, domnul Triantifilides. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul că va pleda cauza mea. Suntem doi raportori, deci el va reprezenta interesele noastre. Um, thank you very much, Mr. Chairman. I, uh, I too, uh, recognize... Mulțumesc, domnule președinte, și eu recunosc uh, interesul economic uh, al uh, turismului, al industriei turismului, mai ales în aceste vremuri de criză. Trebuie să promovăm și să susținem turismul. Am citit documentul comisiei cu mare atenție și um, reacția mea de businessman e că trebuie să ne dăm seama că va fi costisitor dacă vrem să introducem această marcă europeană dacă vrem să înființăm un observator, va exista și această marcă calitate turism europeană? Mă întreb uh, cine va face acest lucru, câți uh, euro și câți funcționari sunt implicați în acest proiect, pentru că aceste lucruri nu figurează în propunere și s-ar putea să ne coste destul de mult. Și că un aspect. Există doi tipi de turiști, cei care se lasă jefuiți și care, pentru care totul e pachet, pachetele promoționale turistice sunt foarte interesante, dar sunt și turiștii care vor să descopere și în acest document uh, constat că există o, o planificare de tip comunist. Am vrea să planificăm totul pentru uh, turiști. Poate ar fi bine să le lăsăm și un pic de spontaneitate. Sunt de acord cu aceste propuneri și cu scopul lor să folosim acest cadru digital și așa mai departe. Dar mă întreb cine va plăti și nu știu câți funcționari vor fi necesari pentru a face toate aceste lucruri minunate care figurează în uh, documentul Comisiei. Deci aș dori să primesc o clarificare în legătură cu costurile implicate și cu eficiența, eficiența. Și în final e chiar o punte spre următorul punct. E o întrebare pentru Comisie. Avem turiști din afara Europei înspre Europa și uh, documentul se axează pe ei și sunt de acord cu Uh, filozofia din spatele acestei abordări, dar mai sunt și turiști uh, europeni. Și mă întrebam dacă în, în Parlament, cu ocazia dezbaterii cu privire la pensii, v-ați gândit la faptul că nu foarte cu mult timp în urmă, uh, persoanele cu 55 de ani se instalau în alte țări europene și cheltuiau sume frumușele în calitate de rezidenți acolo. Ce credeți despre faptul că vârsta de pensionare va fi mult mai ridicată, care va fi impactul asupra turismului. Deocamdată e un fenomen, e un fenomen uh, sporadic, dar sigur se va extinde pe viitor. Mulțumesc! Având în vedere că raportorul meu și alți raportori lipsesc, aș dori să fac și eu una, două observații. Nu știu dacă raportorul meu din umbră va fi de acord cu ce spun eu, dar încerc totuși și mi cer norocul. Aș dori să Mă întorc la vizita mea recentă la summitul privind de protecția consumatorilor. Am avut uh, acordul, uh, am avut uh, ocazia să vizitez pavilionul european și am avut o conferință cu privire la protecția consumatorilor. Și am constatat acolo uh, și am văzut un uh, film uh, al cărei temă era o zi din viața Europei care prezenta tot felul de proiecte care au loc în regiunile și uh, orașele europene uh, din diverse regiuni. E clar că puterea Europei e diversitatea, dar și individualismul și faptul că oamenii pot să circule dintr-o țară în alta. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Diong. Sunt extrem de sceptic. Uh, Europa nu știu dacă este o marcă turistică. Oamenii vor uh, să vină în Europa pentru că doresc să se bucure de această diversitate și ar trebui să uh, le înlesnim accesul la diverse părți din Europa și, într-adevăr, să beneficieze de pe urma acestei diversități. Dar nu știu dacă această marcă europeană în domeniul turismului este foarte utilă. Această propunere, din punctul de vedere al uh, comisiei noastre, e cam slăbuțe, cam subțire, trebuie să spun acest lucru comisiei. Pentru că dacă ne gândim la alte domenii pe care am lucrat până acum, foarte importante pentru turism, nu le-am găsit deloc în document. Nicio mențiune. Deci, haideți să trecem la treabă. Direct, directiva privind serviciile, de exemplu, și tot ce am făcut pentru a deschide uh, piața transfrontalieră, mai ales pentru IMM-uri, ar putea fi ocazie excelentă pentru industria turismului, care mm, ar putea să coopereze sau să facă transferul de competențe transfrontaliere mult mai ușor decât uh, înainte. În orice caz, acest lucru nu e deloc menționat în document. Sigur va figura în uh, avizul nostru și sunt sigur că domnul Coțmaien este de acord cu mine. În al doilea rând, din tot ce am făcut până acum, dar și din petiții ne-am dat seama că uh, cea mai mare problemă este recunoașterea reciprocă a calificărilor, mai ales în uh, activitățile legate de turism. Ghizi turistici, de exemplu, care nu pot să activeze în alte țări, uh, monitor de schi, de exemplu, și uh, aceste uh, profesii ar trebui ca și ele să figureze în aviz, pentru că cred că E vorba de activități foarte interesante care ar putea beneficia de pe urma unei astfel de propuneri. În ce privește furnizarea de servicii transfrontaliere, știm că promovarea standardelor în, pentru servicii e foarte importantă pentru statele membre, pentru ca ele să pună în aplicare directiva serviciilor. Doamna Comi și alți colegi și domnul Grech s-a referit la acest lucru. Această marcă de calitate în domeniul serviciilor este foarte importantă nu avem o, o clasificare sau o marcă pentru hoteluri. Va fi greu să obținem, obținem acest lucru la nivel european. Dar cred că ar trebui să încurajăm aceste prevederi și mărci de calitate transfrontaliere care uh, ar trebui să figureze în mod specific în documentul nostru. Turismul ecologic e și el menționat, dar nu se vorbește despre amprenta ecologică, de exemplu și uh, latura ecologică sau turismul ecologic. La comisia noastră am mai vorbit și despre siguranța echipamentelor. Să zicem că ai copii mici și dorești să faci rezervarea pe internet pentru vacanță trebuie să știi să afli, de exemplu, dacă piscina uh, întrunește condițiile de securitate, dacă ești o persoană în vârstă, cu siguranță dorești să știi dacă e, uh, sunt echipamente sau pentru persoane cu dizabilități și așa mai departe. Comisia noastră este reputată pentru faptul că militează pentru siguranță, pentru securitate și în hoteluri și poate că ar fi bine să menționăm și aceste chestiuni. Ele sunt diferite, dar fac parte din aceeași dinamică Încercăm să facem Europa uh, o destinație turistică atractivă, dar ca piață unică, pentru că oamenii vor veni pentru că vor beneficia de servicii și de bunuri de calitate. Și bineînțeles că știm că turismul online, rezervările online sunt foarte importante pentru industria turistică. Deci tot ce facem pentru favorizarea uh, pieței unice, tot, tot ce facem uh, va avea efecte pozitive asupra turismului. Deci iată avem uh, foarte multe aspecte uh, pe care să ne concentrăm. Mulțumim Digi Întreprinderi. Uh, în orice caz, mă bucur că putem contribui la o industrie prosperă a turismului care ar putea aduce valoare adăugată uh, pieței unice. Iată contribuția mea. Doamna Giardini, vă urez bun venit. Nu erați în sală când v-am pomenit prima dată. Poate doriți să interveniți și să luați poziție față de ce s-a spus în sală de către raportor și de către deputați. Thank you and sorry for being late. Mulțumesc și îmi cer scuze că am întârziat. Ne-am pierdut. Ne-am rătăcit. Avem uh, nevoie de o semnalizare mai bună pe străzile noastre, nu? Da. Am participat la trei întâlniri astăzi și am fost uh, singurii peste tot, deci a fost dificil. Este foarte interesant pentru noi să participăm în astfel de întâlniri și să auzim toate aceste idei. Din punctul nostru de vedere, comunicarea noastră este suficient de comprehensivă și suficient de ambițioasă. Are 21 de acțiuni, dar într-adevăr este loc de mai bine, este loc de noi idei. Este timpul să ținem, să profităm de noile competențe acordate de Tratatul de la Lisabona, dar trebuie să înțelegem și că nu putem face totul. Nu putem armoniza anumite standarde, nu putem să clasificăm hotelurile, avem limitele noastre și avem, bineînțeles, și limite bugetare, după cum bine știți. În ce privește discuțiile de astăzi, din cadrul întâlnirilor de care v-am vorbit, am luat notă, am notat toate ideile care ne-au fost uh, prezentate și le vom include în planul de implementare care este redactată în, co- în cooperare cu toți partenerii interesați, atât publici cât și privați. Cred că putem extinde actualul plan încât să ținem cont de sugestiile făcute astăzi dar există și anumite neînțelegeri vis-a-vis -vis de cele ce trebuie făcute. Am dorit să clarificăm lucrurile și cred că următoarele săptămâni ne vor arăta în ce sens trebuie să ne îndreptăm acțiunile. Cu privire la punctele ridicate vis-a-vis -vis de faptul că oamenii intră la pensie ceva mai târziu, am dorit să folosim platforma ICT, de exemplu, pe care o găsiți în comunicare, pentru a oferi societăților informații suplimentare și o cunoaștere aprofundată a trendurilor viitoare. Pentru ca ele să se poată confrunta mai bine cu această provocare. Vă mulțumim tuturor pentru sugestii și pentru comentarii. Good. Well, Mr. Kreutzmann. În regulă. Domnule Kreutzmann, poate doriți să reveniți? Această clasificare unitară a hotelurilor era pe agenda mea, după care am constatat că industria hotelieră a, are deja o clasificare voluntară, bineînțeles nu există în toate statele membre și s-a spus foarte corect. Se puteam merge și spunem, comisia face o standardizare, dar aceasta, această standardizare trebuie plătită cumva. Cineva trebuie să o facă și cineva trebuie să o supravegheze și de aceea am fost destul de neprietenos față de această idee a clasificării. Mie îmi place dacă astfel de lucruri se întâmplă voluntar. dacă folosim o platformă de internet comună, în regulă, acest lucru se poate face. Și, într-adevăr, trebuie să oferim clientului anumite informații. Trebuie să gândim în direcția aceasta. Dar, dacă cerem aceste lucruri comisiei, se pune problema subsidiarității, se pune problema costurilor și aveți dreptate, nu putem să avem un uh, acoperiș unic și unitar deasupra Europei, pentru că oamenii care vin din Asia în Europa vor să meargă la Paris, vor să meargă la Roma, vor să meargă la Berlin, vor să aibă un concediu la munte, să facă schi. Uh, asta e Europa, e diversificată. Și atunci trebuie să ținem cont de subsidiaritate. Apreciez toate lucrurile care au fost uh, expuse. Mi-aș fi dorit să am mai mult timp să reacționez. Vă pot spune că există un calendar pe care l-am l-am uh, redactat și dacă comisia deadline-ul meu era 8 decembrie, dar dacă comisia are nevoie de mai mult timp, bineînțeles că putem să amânăm lucrurile până în ianuarie. cu siguranță se va ajunge la situația în care vom vota încă o dată sau suntem chiar așa presați de timp? Pentru că eu am calendarul meu aici. Pentru mine ar fi mai bine dacă proiectul de aviz s-ar putea face până în uh, ianuarie, iar votul să, să aibă loc în 28 februarie. Cred că acest calendar este unul rezonabil din punctul meu de vedere. Cred că nu se va vota până în 15 sau 16 martie în uh, Comisia TRAN. Cel puțin acestea sunt informațiile care ne-au parvenit nouă din partea secretariatului. Din punctul nostru de vedere, votul pe 28 februarie este în regulă, pentru că astfel veți avea timp, două săptămâni de a include toate punctele geniale pe care vi le-am propus în, uh, în documentul dumneavoastră. Sunt convins că munca pe care o veți depune va fi de înaltă calitate și uh, va fi în asentimentul tuturor. În ceea ce privește calendarul, cred că îl putem accepta pe al dumneavoastră. Deci, trebuie să... Întrebarea este dacă nu cumva puteți să prezentați avizul dumneavoastră ceva mai devreme. Deocamdată avem o dată aici de 25 ianuarie și apoi avem doar două zile pentru amendamente. Nu știu dacă e suficient ca să purtăm toate dezbaterile. Dacă ați putea să redactați avizul mai repede, am avea mai mult timp pentru a introduce amendamente de înaltă ținută și înaltă calitate. Inițial am propus că acest lucru se facă până în 8 decembrie, dar nimeni nu e prezent uh, la, la, la Bruxelles în timpul uh, Crăciunului, deci asta ar fi o problemă. Altfel, v-aș propune ca proiectul să fie tra- tra- trimis către traducători la mijlocul lui decembrie. Deci se poate să avem un termen la mijlocul lui decembrie, astfel încât toate celelalte date să rămână în picioare? Dacă îl puteți scrie înainte de Crăciun, e foarte repede. Cred că va avea, vor avea timp traducătorii să-l traducă. Dar acest lucru rămâne de discutat cu secretariatul. Poate îl putem totuși obține înainte de 21 ianuarie, data la care îl prezentați în comisie. Ar fi excelent. În regulă, bun. Mulțumesc foarte mult. Foarte bine. Următorul uh, aviz nu este al domnului Kreutzmann, este al domnului De Jong și privește un sistem de pensii adecvat, sustenabil și sigur. Domnul Engels este aici. Doamna Gebhardt îl va înlocui pe colegul ei care nu este prezent. Domnul Mandels nu este aici. Eu însă sunt aici, deci oficial sunt raportorul pe acest dosar. Dau cuvântul domnului De Jong pentru prezentarea vizului său. Mulțumesc, domnule președinte. Because I think it's, uh, it's not a long opinion, of course, a maximum... Uh... O să fiu foarte succint pentru că am uh, discutat destul de mult acest subiect și nu e vorba decât de un aviz și am mai spus la comisia noastră înainte că eu consideram că ar fi mai bine ca această dezbatere cu privire la sistemele de pensii să nu aibă loc în mod uh, foarte aprofundat la comisia noastră, pentru că a avut loc deja la comisia de ocupare deja. Dar cred că, din perspectiva noastră, ar trebui să discutăm două aspecte, în principal, domeniile noastre de competență, pe de o parte drepturile consumatorilor și apoi drepturile transfrontaliere legate de piața internă. Am inclus două principii de bază, tocmai pentru a atrage atenția colegilor că am aprofundat faptul, uh, uh, chestiunea, în primul rând, că pensiile trebuie să fie durabile și apoi că trebuie să respectăm tradițiile diferite și trebuie să ne uh, limităm uh, la principiul subsidiarității. Iată principiile de bază, dar în rest nu aș dori să mai fac nicio considerație generală. În ce privește drepturile consumatorilor, e foarte clar, am avut o dezbatere în legătură cu transparența, uh, consumatorii trebuie să fie bine informați atunci când trebuie să uh, ia o decizie, uh, mai ales în ce privește pensiile individuale. Că e vorba de pensii de stat, obligatorii sau uh, private. Aceste uh, scheme uh, private ar trebui să fie transparente și, în orice caz, atunci când sunt obligatorii, ar trebui să fie consistente. Deci am uh, redactat câteva alineate cu privire la transparență. Domnule președinte, poate că nu vă așteptați la prea multe lucruri în legătură cu IMM-urile și la furnizorii de servicii individuale, care adesea nu au nici banii și nu au nici acces suficient la sistemele de pensii adecvate. Și după Uh, încheierea activității sau după ce au uh, uh, încetat activitatea ca persoană fizică autorizată, ar trebui să creăm un sistem special pentru ei, deci solicităm statele membre să consolideze accesul acestor categorii profesionale la schemele de pensii. Un alt domeniu foarte important pentru consumator, dar care se referă și la drepturile transfrontaliere, e faptul că dorim să știm și dacă uh, un, o persoană a contribuit la sistemul de pensii în mai multe state membre uh, și persoanele acestea ar trebui să știe care sunt drepturile lor, deci ar trebui să avem o legătură între sistemele de pensii naționale și uh, să avem o coordonare la nivel european. Ar fi un proces util pentru toți. E un proces de termen, pe termen lung, nu putem să-l finalizăm peste noapte, dar trebuie să-l menționăm. Apoi, în ce privește drepturile transfrontaliere, problema cea mai gravă în acest domeniu e uh, portabilitatea sistemelor de pensii. Mă refer la implicațiile în ce privește politicile fiscale. Dacă un contributor a contribuit într-un stat, dar nu a trebuit să uh, plătească impozite, dar dorește să ia pensie, dar este, uh, este impozitat în alt stat, ar fi incorrect pentru persoana respectivă. Trebuie să soluționăm această problemă. Și mai există și probleme în legătură cu calcularea pensiei, a drepturilor de pensii. Și chiar fondurile de pensii recunosc că au o problemă în acest domeniu, când trebuie să calculeze valoarea pensiei. Ă, în, într-un alt sistem de pensii. Nu o să intru în amănunte, dar mai persistă domenii, mai ales în ce privește definițiile mai ales la, uh, cu privire la definiția activităților transfrontaliere. În, regat, în țara mea, în uh, țările de jos, activitățile transfrontaliere sunt luate în considerare, dar dacă uh, sistemul de pensie e diferit de sistemul olandez. Deci ar fi foarte interesant dacă toată lumea, toate statele membre ar folosi fondul din Olanda, dar bineînțeles că e imposibil deși probabil că ar fi sucursale ale, multinaționale, ale multinaționalelor bazate în Olanda. În alte state, companiile decid dacă e vorba de o activitate transfrontalieră sau nu. Pentru că multinaționala care folosește uh, sistemul de pensii nu este, nu uh, are sediul în uh, Olanda. Se creează astfel confuzie și mai ales în ce privește asigurătorii pentru pensiile individuale, mai uh, persistă obstacole în piață și am solicitat uh, propuneri din partea Comisiei pentru a depăși aceste probleme. E o informație densă pentru o singură uh, pagină și se referă doar la compet competențele noastre. Mulțumesc, domnule de Jong. Într-adevăr, ați uh, acoperit multe puncte în mod extrem de concis, având în vedere uh, Uh, limitările uh, legate de aviz, dar vor mai fi uh, îmbunătățiri. Mă uitam, ați menționat IRRP. E direct e directiva cu privire la prevederile privind Institutul Ocupațional. E o precizare extrem de utilă. Credeam că e bine să clarific acest lucru. Uh, aș dori să ascultăm uh, intervenția raportorilor din umplă, domnul Engel. Domnule președinte, nu voi vorbi mult. Ceea ce colegul de Jung a formulat nu presupune mari adaosuri. Singurul lucru uh, este că, citindu-l, focalizarea cade în întregime pe tronsoane complementare, pe aranjamentele private privind asigurările de pensie. În versiunea franceză găsesc ceva care mi se pare adevărat și remarcabil când se spune numai pensiile obligatoare sunt teoretic transferabile. Aceasta este și problema. Ele sunt teoretic și nu practic. Aș dori ca în această privință noi să formulăm un mic paragraf, una, o adăugare, ca tocmai ca să atragem atenția comisiei respective și apoi celorlalte persoane implicate, să arătăm că există întotdeauna o problemă în ce privește transferarea drepturilor, ceea ce numim noi sistemul contributiv și de redistribuire, în care noi ne aflăm departe de o situație în care să putem afirma că există o certitudine cât de cât previzibilă asupra a ceea ce se va fi acumulat la sfârșitul unei cariere profesionale. În această privință am să mă gândesc să formulez ceva care să traducă această preocupare în raport cu celelalte elemente care au fost uh, precizate aici. Vă mulțumesc. Uh, Mr. Gephardt. Äh, Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, colegul meu este reținut într-o altă comisie unde trebuie să ia cuvântul și mi-a înaintat textul pe care dorea să-l prezinte. Vi-l voi citi, este în limba franceză. President Ah, il est, il est, il est... Ça marche pas Oui, d'accord, ok. Euh, j'ai bien euh, Sunt conștient de faptul că e vorba numai de un aviz și că nu este cadrul apropiat pentru a lansa o vastă dezbatere privind sistemul de pensii. Dar până a, a merge să deschid cutia Pandorei, mă gândesc că s-ar fi putut redacta ceva mai voluntarist Regret că partea consacrată considerațiilor generale este atât de limitată. Îmi imaginez că raportorul a dorit să o reducă la strictul minim pentru a se consacra unor aspecte care țin mai mult de competențele IMCO. Dar reluând terminologia utilizată în Cartea Verde, care vorbește de sistem de pensie adecvat, el nu mai exprimă nicio opinie privind tipul de sistem de pensii pe care îl dorim pentru cetățenii europeni. Conform principiului subsidiarității, statele membre au de deplina răspundere de a organiza regimurile lor de pensie, dar ca membru al comisiei care răspunde de protecția consumatorului și de serviciile de interes general, suntem în măsură să formulăm unele recomandări de ordin general. De unde întrebarea? Ce așteptăm noi din partea unui sistem de pensii? Evident, să fie viabil, căci dacă echilibrul financiar nu este asigurat pe termen lung, atunci cetățenii și mai ales cei mai modești vor suferi de pe urma acestui lucru. Dar orice sistem de pensii care să-și merite numele trebuie să satisfacă și următoarelor exigențe. Să garanteze drepturi pentru toți și nivel, și care să permită pensionarilor să trăiască decent. Împărțirea echitabilă a eforturilor, uh, punând, ținând cont de toate formele de venit, ținând cont de diversitatea de situații, și lăsând fiecăruia posibilitatea, în funcție de traiectoria sa personală, să facă opțiunile cele mai adaptate nevoilor sale. Acestea ar fi, după mine, obiectivele viabilitate, universabilitate, eh, justiție și adaptabilitate. Eh, cons- Domnul Dujon are dreptate să sublinieze eh, unele deficiențe privind ansamblul teritoriului Uniunii și să roage Comisia să înlăture obstacolele existente. Schimb, mă mir că proiectul de aviz se focalizează în asemenea măsură pe al treilea pilon, care nu privește decât o minoritate de europeni iar criza europeană și financiară a revelat această fragilitate. Milioane de pensionari au fost uh, ruinați de azi pe mâine pentru că s-au dus fondurile la care ei aveau dreptul. Deci, înainte de a ne interesa de economiile de pensii individuale, noi trebuie să ne preocupăm de buna funcționare a regimurilor, căci uh, pensia majorității cetățenii ai Uniunii depinde de acest lucru și ea se sprijină pe o valoare care ne este dragă în Europa și anume uh, solidaritatea. Asta mi-a dat colegul meu și eu sunt întru totul de acord cu el. Thank you. It was a very, um... You made on his behalf. Mulțumesc că a fost o expunere extrem de interesantă. Cred că noi suntem ultimii raportori din umbră care, eu sunt ultimul care a mai rămas pe baricade, fac câteva comentarii așadar. Cred că problema este că fiecare stat membru are un alt sistem. Există chestiuni fiscale și legate de felul în care operează sistemele fiscale și aceste chestiuni sunt foarte importante pentru că afectează dorința oamenilor de a investi în fonduri de pensii. Problemele sunt accentuate de elementele transfrontaliere. În ceea ce privește cadrul de reglementare privind fondurile de pensii, problemele subliniate sunt corecte dar mă tem că nu avem actualmente pârghile necesare pentru a le rezolva. Trebuie, este nevoie de un schimb de bune practici în această zonă. Cred că drepturile transfrontaliere sunt importante pentru noi, pentru că noi, pe noi ne interesează mobilitatea și recunoaștere reciprocă și transfrontalieră a calificărilor. Este foarte important să îi încurajăm pe tineri care sunt poate la începutul unei cariere profesionale și care sunt mult mai mobili și călătoresc dintr-o țară în alta, ca în momentul în care călătoresc dintr-o țară în alta să nu se regăsească într-o poziție dezavantajoasă dacă pentru, pentru simplul fapt că se mută. Acest lucru se întâmplă acum. Știm că contribuțiile făcute de vreme devin și mai valoroase la finele carierei, mai mult decât înainte, pentru că toate pensii, fondurile de pensii se confruntă cu dificultăți și pentru că speranța de viață este mai mare, astfel încât uh, cei care extrag fonduri din acestea, o fac pe o perioadă mai lungă de timp. Și acești factori au făcut ca legislația în domeniul pensiilor să fie extrem de dificilă. Este corect că ne confruntăm cu aceste chestiuni și este corect faptul că domnul De Jong le-a izolat. Credem că această comisie poate contribui decisiv la soluționarea acestor probleme. Un ultim punct. Există un, un punct ridicat de comisarul Quinn. Dacă ne gândim la cercetătorii din universități, de exemplu, aceștia sunt oameni de la care ne așteptăm să călătorească, să transfere cunoștințele dintr-o parte în alta și să-și clădească carierele în acest sens sperăm noi, într-o zonă europeană a cercetării. Și suntem alături de comisara Quinn din acest punct de vedere. Este nevoie de un fond european al cercetătorilor europeni pentru ca acei oameni să nu fie dezavantajați de faptul că sunt mobili și că trebuie să se mute de la un institut științific la altul. O schemă de pensii nesatisfăcătoare ar avea consecințe negative asupra acest, acestor categorii și noi, în calitatea noastră de comisie IMCO, putem să ajutăm la soluționarea acestei probleme. Aceasta a fost contribuția mea în calitate de raportor din umbră. Bineînțeles că domnul Ion ar dori să aude ce are de zis comisia. Nu știu dacă am pronunțat bine numele dumneavoastră, poate doriți să comentați din partea comisiei, după care voi da numele cuvântul domnului De Jong. Uh, thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc pentru contribuție și pentru acest uh, raport foarte util. Cartea Verde a fost lansată tocmai pentru a începe această dezbatere cu privire la viitorul sistemelor europene de pensii. Și părerile uh, factorilor interesați sunt foarte importante în acest sens. Salutăm acest raport uh, IMCO, bineînțeles. Această carte verde a venit cu o abordare totală, globală a pensiilor și nu și-a propus să uh, trateze problema pensiilor în mod uh, specific, în mod uh, fărmițat, ci a dorit să degajeze câteva principii globale și uh, aceasta a fost și intenția uh, comisarilor și unul dintre raportorii din umbră s-a referit la acest lucru. Nu știu dacă colegul meu dorește să adauge ceva. Aș dori să mă limitez la aceste observații preliminare. Okay. Mulțumesc. Mulțumim. Domnule Dion, ar fi mai bine să vorbim despre calendar pentru finalizarea raportului dumneavoastră. Am fost informat că vom vota în 26 ianuarie. Termenul de depunere a amendamentelor este 16 decembrie, ora 12. Ceea ce înseamnă că vom putea merge la Comisia de Ocupare, Comisia competentă cu doamna uh, Woman Reuter, ca raportor principal, uh, mai târziu. Doriți să faceți uh, comentarii finale? Da, aș dori doar să uh, am o reacție la observațiile făcute. Trebuie să recunosc că domnul Engel are dreptate atunci când spune că în, pe plan teoretic uh, toate cuvintele sunt importante. Deci trebuie să respect această, acest criteriu al conciziei avizului. Doamna uh, Gephardt uh, a luat cuvântul în numele socialiștilor și tot ce a spus ea în legătură cu principiile de bază, justiția, universalitatea, sunt principii de bază care pot fi adăugate, n-am nimic împotrivă, însă nu mi-ar plăcea să deschid cutia Pandorei, așa cum s-a mai spus. S-a spus chiar în această intervenție. Dacă am putea găsi o formulare generală Uh, eu accept, dar dacă redeschidem cutia Pandorei, vom relua această dezbatere pe chestiuni specifice și cred că nu uh, e de dorit. În orice caz, nici uh, IMCO și nici Comisia de Ocupare nu-și doresc acest lucru. N-am înțeles ideea că ne axăm prea mult pe pensiile din pilonul 3 pentru că vorbim destul și despre pilonul 1 și 2. Dar aștept amendamentele, nu am înțeles poate bine ideea și vedem ce putem să schimbăm. De asemenea, domnule președinte, ideea dumneavoastră în calitate de raportor în ce privește studiile și cercetările pare foarte interesantă, dar mă gândeam da, și la implicațiile concrete. De exemplu, dacă avem un sistem ocupațional de pensii pentru o categorie care este obligatoriu, cum am putea face legătura cu sistemul european. Poate că în practică ar fi mai complicat decât teoretic. Eu sunt de acord în principiu cu obiectivul general, dar e un sistemul de pensii sau sistemele de pensii sunt uh, un uh, câmp atât de minat încât ar putea să ne băgăm singuri în capcane. Să vedem însă cum putem uh, rezolva lucrurile în scris. Mulțumesc foarte mult. Văd că domnul Uh, Uh, a sosit. Am uh, ascultat contribuția dumneavoastră prin doamna Gebhardt. Nu știu dacă doriți să uh, adăugați ceva. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut la dosar. Sunt sigur că domnul De Jong așteaptă cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Doriți să mai adăugați ceva? Nu. Nu. Foarte bine. Mulțumesc. Aș, am dorit doar să vă